Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen zur Fortsetzung der Sitzung des Haushalts. Bună dimineața, dragi colegi, și haideți să continuăm lucrările noastre în Comisia de Control Bugetar. Ieri, noi am hotărât să schimbăm sala, pentru că e mult prea frig dar pentru voturi, atâta vreme cât consolele de vot se află Aici trebuie să votăm aici. Ordinea de zi se referă la avizul referitor la transparență, integritate, raportul domnului Tamaș Stăici. Doriți să interveniți în calitate de raportor? Nu? Bun, foarte bine. Atunci putem să trecem direct la vot. Aveți cartelele de vot la dumneavoastră? Eben die Abstimmung. Können wir mal einen Test machen mit den Stimmkarten? Einfach, dass wir sehen, wie... Putem să facem mai întâi un test, un vot, doar test, ca să vedem câte persoane votează. Ja, wir haben 17. Mulțumesc. Avem 17, 18, 18 persoane prezente și cu drept de vot. Perfect. Haideți să încercăm să votăm uh, direct prin ridicarea mâinii. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 2 pentru.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 Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abține se respinge, 9 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar haideți să verificăm amendamentul 9, verificăm. Jawohl. Ja, die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Das ist angenommen. Se adoptă.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 împotriva abțineri se adoptă, 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, amendamentul 19 pentru, împotriva abțineri se respinge, 19 se respinge, amendamentul 20 pentru, împotriva abțineri se respinge, 21 pentru, împotriva abțineri Haideți să verificăm la 21, verificăm. Der check ist beendet. S-a terminat verificarea. Se respinge. Hm? Ja. Ja. Am compromis 1. Compromisul 1. Ja, bitte. Da ja. Da, vă rog, aveți cuvântul. Mă scuzați, doar mm, de dragul clarificării, doamnă președinte, am discutat despre acest lucru. Atunci când votăm pentru partea întâi, se votează pentru tot textul, cu excepția cuvintelor considers that până la interest și cine votează pentru partea a doua votează pentru tot textul, incluzând și acele cuvinte. Am înțeles bine? Domnul raportor, da? Verstehen wir korrekt, ja. Deci s-a înțeles bine. Putem să continuăm cu votul? Bun, compromisul 1, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Uh, cu consecințele explicate de colegul de Young. Amendamentele 22, 23, 24 sunt caduce. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 împotriva abțineri se adoptă, 32 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 33 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm, vă rog, la 33. S-a închis votul, se respinge. Amendment 34 dafür. 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. În două părți, mă scuzați, partea a doua de la 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru, partea întâi, pentru, împotrivă, se adoptă. Partea a doua, spune președinta, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 37 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea 1 de la 37 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotriva abțineri se respinge. 39 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 40 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 42 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 43 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 45 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 45, mă scuzați, acum pentru împotrivă abțineri se respinge. Verificăm 45. Der deci check ist ended. S-a închis votul. Se respinge la diferență de un vot. 46 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 48 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă și 51 și 52 sunt caduce. Continuăm cu 53 pentru împotrivă abțineri. Trebuie să verificăm. Check amendment 53. Eh, Der check is beendet. S-a închis votul. Es ist abgelehnt mit einer... Se respinge la diferență de un vot. Amendment 54. pentru. Cu un amendament oral. Are cineva obiecții? Nu este cazul. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 55 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56 pentru împotriva abțineri se adoptă, 57 uh, pentru, împotriva abțineri se adoptă, 58 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 59 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 60 pentru, împotriva abțineri se adoptă și ajungem acum la votul final, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Die Abstimmung ist beendet. S-a închis votul. 21. la 0 se adoptă în unanimitate cu majoritatea amendamentelor. Felicitări lui Tamaș Deutsch. Și iată că cel puțin comisia noastră este de acord într-o privință destul de dificilă. Mulțumesc pentru că ați votat rapid. Am să mă mut acum și continuăm. machen weiter in der Tagesordnung und ich begrüße. Continuăm cu ordinea noastră de zi. Vreau să urez uh, bun venit comisarei noastre pentru afaceri sociale, doamna Tyson. Vă salut, bine ați venit uh, la descărcarea pe 2014. Anul trecut a fost un exercițiu de încălzire și acum trecem la treaba reală, pentru că sunteți deja în funcție de un an Mă bucur că ați venit. Raportoarea este doamna Dlabaiova și aș dori să-i dau cuvântul imediat doamnei comisar pentru prezentarea uh, anului social 2014. Vă rog. Thank you. Uh, thank you very much. Uh. Vă mulțumesc foarte mult. Îmi doresc să Pures, bun venit uh, la Parlamentul European și doamne Ivanova, membra Curții de Conturi. Uh, îmi cer scuze, doamna Ivanova, v-am uitat în uh, prezentarea inițială. Vă rog, doamnă comisar. Ok. So, Mr. President, can I... Din nou, președinta. Îmi cer scuze, doamnă comisar. Din păcate, Curtea de Conturi începe, deci dau cuvântul doamnei Ivanova. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, stimați deputați, doamnelor și domnilor, este o plăcere pentru mine să mă aflu aici um, pentru a prezenta capitolul 6 din uh, raportul anual al Curții de Conturi pentru 2014. Este o plăcere pentru mine să vă Uh, prezint rezultatele auditului nostru uh, în domeniul ocupării și afacerilor sociale uh, și doresc să-mi exprim aprecierea pentru excelenta cooperare și relație de muncă cu Comisia de până acum. În 2014, cheltuierile din cadrul titlului uh, Coeziune economică, socială și teritorială au reprezentat 10,6 miliarde, adică 19% din plățile totale de 54,4 milioane de euro. Este gestiune partajată între Comisie și statele membre. Rezultatele auditului curții arată că a crescut puțin acest fond în majoritatea domeniilor pentru 2014, dar de ultimii ani fondul a, a avut un buget oarecum stabil. Rata erorii pentru ocupare și afaceri sociale este între 1,9% și 5,6% în funcție de domenii. Și rata de eroare cea mai probabilă a fost, medie a fost de aproximativ 9,7%, deci peste pragul de 2%. Uh, pe lângă rata erorii, curtea a calculat și frecvența erorilor și e vorba de 35%. Deci 60 din 170 de tranzacții au fost afectate de o eroare sau mai multe. În ceea ce privește tipurile de erori, erorile cele mai tipice sunt cheltuieli ineligibile, ca și anul, anii trecuți. Principala sursă de eroare este uh, rambursarea unor costuri neeligibile, uh, Uh, costuri pentru personal sau participanți. Exemple de astfel de roli sunt participanți ineligibili pentru formare, uh, costuri excesive pentru personal uh, sau costuri care nu pot fi incluse pentru anumite proiecte. Condițiile de eligibilitate din proiecte sau regulile naționale de eligibilitate nu au fost respectate, de unde erori Uh, care au putut fi cantificate și au reprezentat 1,2% din nivelul estimat de erori. Alte erori tipice sunt cele legate de încălcarea regulilor achizițiilor publice. În domeniul politicii sociale și de ocupare, de obicei, uh, este mai puțin vizată de aceste tipuri de erori din cauza tipului de cheltuieli, dar totuși a contribuit semnificativ la rata de eroare în acest an. Exemple de erori în achizițiile publice identificate în acest domeniu sunt nerespectarea regulilor achizițiilor publice, inclusiv conflicte de interese și criterii de selecție discriminatorii. Un alt tip de eroare um, a fost legată de rambursarea la timp a beneficiarilor sau uh, plăți în avans nejustificate plățile trebuie, spre beneficiar trebuie făcute cât de repede și complet. În trei state membre s-au identificat 12 cazuri în care beneficiarii au primit plata doar la mai multe luni după declarația uh, de cheltuieli uh, sau nu au fost raportați până la audit, adică la 7, între 7 și 9 luni uh, după încheierea plăților de către comisie. Uh, și corectitudinea verificărilor uh, gestiunii în uh, eșantionul de tranzacții, curtea a ajuns la concluzie că verificările la nivel de stat membru nu au fost suficiente și nivelul de eroare ar fi putut să fie redus cu 3,2% în acest domeniu. Aici sunt incluse cazuri în care autoritățile naționale aveau suficiente informații la dispoziție pentru a detecta și a colecta erori făcute de beneficiari înainte de a declara cheltuielile comisiei. Un alt aspect important al auditului nostru este examinarea sistemelor de control. Examinarea eh, sistemelor selective de control au fost eh, realizate împreună pentru cele două tipuri de programe operaționale și s-au referit mai ales la modul în care Comisia a supravegheat autoritățile de audit. Uh, pentru cele 26 de programe operaționale examinate, nici una nu a prezentat probleme în verificările realizate de comisie care să necesite rezerve sau cuantificări în plus. La 4 am găsit probleme semnificative cu verificările făcute de comisie, dar fără impact asupra um, rezervelor din um, raportul anual și uh, pentru celelalte nu există probleme legate de verificările comisiei. În plus, în uh, s-a evaluat raportul de activitate a DGM pe 2014 pentru a verifica corectitudinea calculelor comisiei și evaluările făcute. Problemele constatate sunt mai întâi, DGM consideră că între 2,8% și 4% de plăți interimare și finale autorizate în 2014 um, pentru uh, aceste fonduri pentru perioada 2007-2014 prezentă un risc de erori. Comisia a făcut 45% dintre plăți beneficiarilor și acestea sunt afectate de erori materiale de peste 2%. Numărul tranzacțiilor cu rezerve rămâne constant în, din 2013, dar impactul financiar a crescut de la 123,2 milioane la 169,4 milioane de euro. Com estimările Comisiei consideră că riscul rezidual este de 1,2% pentru toate plățile pe baza ratei de erore uh, raportate de autoritățile naționale și ținând cont de uh, corecțiile raportate de statele membre Comisiei. Cum uh, evaluăm noi aceste estimări? În general, considerăm că calculele Comisiei asumelor care prezintă un risc pentru 2014 uh, sunt corecte, având în vedere informațiile disponibile de la autoritățile de audit, dar rate, uh, ratele erorii nu pot fi comparabile direct. Activitatea uh, autorităților de audit, audit prezintă anumite slăbiciuni și deci poate să existe în continuare un risc pentru calcularea riscului rezidual pentru anumite programe operaționale. Ce e nou? în uh, acest capitol pentru anul acesta. Chestiuni legate de performanță. Capitolul include o secțiune uh, pe aceste chestiuni. Am evaluat dacă și în ce măsură obiectivele specificate pentru procesele finanțate au uh, corespuns obiectivelor și atingerea acestor obiective de, de către proiecte. Concluzia noastră generală este că trei trei sferturi din proiecte și-au atins complet sau parțial obiectivele. Procentul acestora pentru unul dintre fonduri a fost mai ridicat, doamnelor și domnilor. Pe baza concluziilor sale pentru 2014, Curtea a făcut șapte recomandări Comisiei pentru acest capitol, care includ evaluarea regulilor de eligibilitate la nivel național pentru a identifica cele mai bune practici, identificarea slăbiciunilor la verificările de primul nivel la nivel de stat membru, mai bună uh, folosirea uh, opțiunilor de cost simplificat, rambursarea la timp a beneficiarilor de către statele membre, propunerea de a reglementa uh, perioada de extindere a instrumentelor financiare, extinderea corecțiilor financiare și impactul asupra erorii, ratei de erori reziduale. Sperăm că aceste recomandări vor fi utile în activitatea Comisiei Cont și a Comisiei, bineînțeles, și sper că astfel se vor ameliora și mai mult gestionarea Fondului Social European pe viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Ja, vielen Dank. Jetzt aber Frau Kommissarin. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna comisar, vă rog. Thank you, Madam Chair. Um, mulțumesc, doamnă președintă, stimate domnul președinte, doamnă raportor, stimați deputați, stimați uh, membrii Curții Contru, doamnă Ivanova, doamnelor și domnilor, dragi colegi, mai întâi doresc să mulțumesc doamnei Ivanova și echipei sale de auditori pentru excelenta cooperare, cooperare constructivă în timpul elaborării raportului Curții pentru 2014. În primul an, Comisia a luat măsuri concrete pentru ca Europa, economia europeană să crească din nou și pentru a stimula crearea de locuri de muncă. Am lansat Fondul European pentru Investiții Strategice pentru a injecta fonduri în economia reală. Avem prefinanțare pentru inițiativa pentru ocuparea tinerilor, pentru că proiectele se poată demara și am propus de asemenea Consiliile Statelor Membre pentru a-i ajuta pe șomerii de lungă durată să revină pe piața muncii. Um, principiul nostru călăuzitor și prioritatea noastră a fost să fim corecți din punct de vedere social pentru ca Uniunea Europeană să obțină un triplu A în acest domeniu. Prin politici sociale țintite dorim să ne asigurăm că consolidarea economică a Uniunii noastre uh, duce și la creșterea calității vieții oamenilor pe baza principiilor uh, economiei sociale de piață și pe baza modelului nostru social. În toate inițiativele, doamnelor și domnilor, ne-am concentrat pe rezultate și am încercat să obținem uh, câștig din investițiile noastre pe baza principiului uh, gestionării financiare sănătoase. Consider procedura de descărcare de gestiune este o oportunitate, o oportunitate foarte utilă pentru a evalua um, modul în care Comisia și statele membre cheltuiesc fondurile europene. În rolul meu de comisar sunt și mai convinsă de importanța acestui exercițiu ca oportunitate de a face schimb de idei noi, de a verifica că fondurile continuă să respecte obiectivele noastre politice și să arătăm cetățenilor ce am realizat. Bineînțeles, încă nu sunt mulțumită de faptul că 3,7% din investițiile noastre sunt afectate de erori, dar doresc să nu uităm ce 96,3% din resursele pentru ocupare și afaceri sociale care au fost uh, cheltuite corect și au îmbunătățit viața de zi cu zi a cetățenilor noștri. Deci a obține și a comunica rezultate, bineînțeles, este foarte important pentru această comisie. Mă încurajează faptul că din primele rezultate ale evaluării noastre continue pentru perioada 2007-2013, peste 9 milioane de oameni au găsit un loc de muncă grație proiectelor din Fondul Social European și încă 5 milioane au uh, putut să se recalifice și 300.000 de antreprenori și 50.000 de noi companii au fost sprijinite din acest fond. Aceste cifre reflectă ce oferă fondurile noastre concret la nivel de beneficii, dar Doresc uh, să repet ceea ce a spus doamna comisar Gheorgheva în fața Parlamentului săptămâna trecută la Strasburg și anume că nu tot ceea ce e important e măsurabil și nu tot ceea ce este măsurabil este important. Și în acest sens mă gândesc că aici, de exemplu, la grația pentru tineret. Valoarea sprijinului nostru aici depășește strict numărul celor care găsesc un nou loc de muncă. În același timp oferim tinerilor uh, calificări pentru um, a ajunge la o situație de prosperitate și încurajându-i să participe mai mult la societate în societate și trebuie să ne asigurăm că toate acțiunile noastre și inițiativele noastre se înscriu în contextul politic actual și că fondurile sunt investite în așa fel încât să aibă un impact maxim. În raportul său, Curtea de Conturi a exprimat anumite dubii în legătură cu o legătură directă cu obiectivele um, strategiei UE 2020. Mulțumesc curții pentru observațiile sale și, bineînțeles, putem întotdeauna să ne gândim cum putem să facem lucrurile mai bine, dar cadrul de reglementare și mai ales rezultatele negocierilor priorităților din programele operaționale reprezintă o schimbare radicală în alinierea finanțării cu politicile. Dacă examinăm principalele obiective, ocupare, educație, incluziune socială și modernizarea administrației publice, Fondul Social European se aliniază natural cu obiectivele strategiei UE 2020. Legătura este cea mai evidentă atunci când vine vorba de punerea aplicare a recomandărilor specifice pe țară. În multe state membre, aproape toată finanțarea din Fondul Social European pentru 2014-2020 a fost prevăzute pentru a sprijini până în aplicare acestor recomandări specifice pe țară. De exemplu, în ceea ce privește funcționarea serviciilor de ocupare, calificarea profesională sau integrarea unor comunități marginalizate, cum ar fi cea a romilor. În Polonia reprezintă 75% din fondul social european, în Slovenia sau Slovacia 90% și Republica Cehă aproximativ 80%. Toate acestea ar trebui să consolideze semnificativ impactul Fondului Social European asupra obiectivelor strategiei UE 2020 și cred că um, prin uh, noile uh, metode uh, de raportare vom putea arăta acest lucru, vom putea demonstra acest lucru pe baza raportului din articolul, conform articolului 16, care reprezintă rezultatul negocierilor, acordurilor de parteneriat și al programelor. Concentrându-ne în continuare pe strategia UE 2020, dar evoluțiile recente arată că cadrul de reglementare trebuie de asemenea să ofere flexibilitatea necesară pentru a ne adapta la uh, priorități care evoluează. Criza refugiaților este un exemplu bun în acest sens. În ciuda rigidității inerente al unui sistem făcut să ofere o strategie de investiții stabilă pentru întreaga perioadă de șapte ani, am luat măsuri decisive pentru a ne asigura că fondurile noastre inclusiv Fondul Social European, vor putea fi folosite și pentru a face față noilor nevoi care au apărut în acest context. Deja în septembrie, pe 25 septembrie, m-am întâlnit uh, cu uh, autoritățile de gestionare a celor două fonduri pentru a discuta cu, ei despre, cu ele despre acest lucru și să vedem cum pot fi folosite fondurile pentru a face față crizei refugiaților, sprijinind uh, for, calificarea profesională, accesul la servicii de sociale și campanii pentru a lupta împotriva discriminărilor. În Consiliul EPSCO din octombrie, Consiliul Ministrilor uh, Ocupării și Afacerilor Sociale, a avut loc o dezbatere la prânzul informal cu particip, la care am invitat, am invitat pe miniștri să mobilizeze mijloacele disponibile în mod adecvat, fără a pune într-o situație de risc nevoile prioritare deja identificate înainte de începerea crizei refugiaților. Deci, ținând cont de faptul că trebuie să ne, să ne adaptăm activităților la, une, la nivoi în evoluție și la noi nevoi, cred că anumite rigidități din cadrul juridic merită atenția noastră în momentul evaluării la jumătatea perioadei, în, la jumătatea cadrului financiar multianual în la sfârșitul 2016. Acum câteva observații în legătură cu respectarea regulilor. Dacă examinați rezultatele și rata erorii de 3,7%, eu privesc aceste rezultate din două perspective diferite. Pe de o parte, mă bucur că, în ciuda faptului că ne apropiem de sfârșitul perioadei financiare, în care statele membre sunt motivate să cheltuiască mai mult, nivelul erorilor rămâne conform cifrelor sau echivalent cifrelor din anii precedenți. Deci, dar rata erorii încă nu este sub uh, pragul de 2%, de aceea nu pot fi, putem fi complet mulțumiți. Doresc să vă asigur că bugetul european a fost protejat. După cum știți, în sistemul nostru multianual au loc corecții, se fac corecții pentru ca riscul rezidual al erorii să scadă sub 2%. În ultimii 5 ani, corecțiile financiare pentru Fondul Social European au reprezentat 2,8% din plățile din fiecare an. În ceea ce privește rata erorii în sine, cred că singura modalitate de a face ca aceasta să scadă sub pragul de 2% în fiecare an este să realizăm o schimbare structurală în modul în care Uh, este folosit sau este da, utilizat Fondul Social European pentru a nu mai lucra cu costuri reale, ci costuri simplificate. V-am transmis recent un raport care explică în detaliu care este situația actuală și încotro dorim să ne îndreptăm cu opțiunea costurilor simplificate, de aceea nu voi elabora acum în legătură cu acest raport. Doamnelor și domnilor, pe baza anchetei realizate de autoritățile din cele 28 de state membre. Estimarea actuală pentru folosirea costurilor simplificate pentru 2014-2020 reprezintă 35% și, uh, pentru perioada 2007-2013 era de 7%. Deci este clar că e nevoie de mai multe eforturi, mai ales în anumite state membre, uh, pentru a folosi complet potențialul costurilor simplificate și pentru a ne apropia de obiectivul de a ca acestea să reprezinte 50% până la sfârșitul 2017. Astfel, uh, vor apărea avantaje majore nu doar la nivel de regularitate, dar și în ceea ce privește creșterea performanței și reducerea poverii administrative. În momentul revizuirii la jumătatea perioadei vom avea ocazia să facem mai multe progrese în acest sens și doresc să, ating acest, să atingem acest obiectiv și sunt sigur că pot conta pe sprijinul dumneavoastră. Voi încheia, doamnă președinte, spunând că eu cred că în momentul de față are loc o adevărată schimbare uh, de politică. Ne concentrăm nu pe respectarea rezultat, uh, rezultatelor, din potrivă, acesta este importantă, dar ea trebuie văzută doar uh, ca o precondiție necesară pentru a atinge obiectivul ultim și anume de a folosi fondurile publice în acest în așa fel încât să aibă un impact pozitiv maxim asupra obiectivului um, stabilit împreună. Chiar dacă încă nu am reușit complet acest lucru, sunt convinsă că sunt, suntem pe calea ce bună și vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc pentru prezentare și pentru uh, perspectivă. Dăm acum cuvântul doamnei Dlabaiova pentru întrebări și comentarii adresate comisiei. Martina, te rog. Thank you very much, Madam Chair. Uh, dear Commissioner... Mulțumesc, doamna președinte. Stimată doamnă comisar, stimată doamnă Ivanova, stimate director, director general, stimați colegi, după cum știți, punctul cel mai important pe care vreau să-l subliniez în descărcarea uh, aceasta este că trebuie să avem o abordare mai constructivă. Uh, salut faptul că punem accentul pe rezultate și pe performanță în loc să ne referim doar la rata de eroare. Însă asta nu înseamnă că nu trebuie să uh, respectăm uh, regulile, pentru că fără reguli nu avem performanță. Știm cu toții acest lucru. Vreau să mulțumesc domnului comisar pentru faptul că a pus accentul în discursul său pe rezultate și că a ilustrat felul în care obținem performanța bazată pe rezultate. Și aș dori să mă refer la câteva răspunsuri pe care le-ați uh, dat în prezentarea dumneavoastră. Și eventual am să revin în funcție de răspunsuri și cu alte întrebări. Vreau să mulțumesc doamnei Ivanova, pentru că dânsa a introdus acest capitol referitor la performanță. Mulțumesc pentru asta și vreau să vă mulțumesc și pentru întrevederile pe care le-am avut. Uh, nu cred că acesta va fi, ultima, va fi ultimul schimb de opinii pe care îl vom avea pe marginea acestui exercițiu de descărcare bugetară. Acum, dacă începem cu chestiunile legate de performanță, evident, uh, indicatorii de performanță cei mai importanți în portofoliul dumneavoastră, doamna comisară, reprezintă rata șomajului și numărul de locuri de muncă create și sau menținute. Dumneavoastră ați menționat câteva cifre interesante și v-ați referit la perioada 2007-2013, 8,8 milioane de participanți la programe finanțate din Fondul Social European care au regăsit un loc de muncă sau și-au menținut locul de muncă. Peste 300.000 de, de oameni au fost sprijiniți uh, pentru a deveni antreprenori și peste 15.000 au lansat întreprinderi noi sub formă startup. Vreau să mulțumesc pentru aceste cifre. Aș dori să vă întreb totuși cât de fiabile și de durabile sunt aceste cifre acești indicatori sunt suficient de cizelați pentru a avea niște rezultate fiabile pentru perioada următoare, până în 2020? Credeți acest lucru? Și o altă întrebare se referă la recomandările specifice pe țară. Oare acestea oglindesc eforturile făcute de statele membre pentru a atinge obiectivele fixate pentru 2020? cum anume Comisia va realiza această raportare în rapoartele anuare din partea Direcției Generale pentru Ocupare, în așa fel încât acestea să fie mai pe înțelesul tuturor și mai detaliate. Și un alt aspect, câte țări în momentul în care vorbim despre indicatorii de performanță, au fost luate, în, au fost analizate. Pentru că știm că există o discrepanță între competențe și nevoile de pe piață. Și cum doriți să abordați acest lucru? Pentru că poate ar fi mai bine să vorbim despre diferiții, diferiții pași ce trebuie întreprinși în loc să arătăm cu degetul pe unii sau pe alții. Iar în ceea ce privește performanța, ar mai fi încă un aspect care merită să fie discutat, și anume rata de absorpție pentru uh, perioada de programare încheiată. Uh, pentru că plecând de la declarația de asigurare din 2014 și raportul de activitate, există diferențe între diferitele sisteme de management și control care au fost instaurate ca urmare a regulamentului 308 în, uh, pentru a identifica diferitele uh, operațiuni. Uh, sunt unele care nu au fost suficient controlate din partea autorităților naționale și din partea autorităților bugetare și aș vrea să știu uh, când anume această analiză va fi uh, încheiată. Și apoi aș dori să vă întreb, pentru că în perioada 2007-2013 uh, plățile adiționale și anume 1,390 de milioane de euro pentru programele operaționale, aceste plăți au fost întrerupte. Și am uh, specificat acest lucru în întrebările pe care vi le-am adresat, iar răspunsul Comisiei spune în felul următor în această etapă a perioadei de programare, aproape de fin- perioada uh, finală de eligibilitate, statele membre trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că va exista cea mai bună rată de absorție pentru acele contracte sau programe finanțate. Și aș vrea să vă întreb, Comisia știe clar uh, că aceste state membre au luat măsurile necesare sau e doar așa o dorință de viitor, o, un îndemn și foarte pe scurt, aș dori să mă întorc uh, la rata de eroare. Evident, rata de eroare în uh, politica de ocupare și uh, în afaceri sociale a fost fixată la 3,7%. Însă noi am văzut din raportul curții de orare că, curții de audit că uh, nu știm exact dacă statele membre au utilizat toate informațiile pe care le aveau la dispoziție așa cum a menționat Curtea. Acest exercițiu revine în fiecare an și aș vrea să vă întreb, pentru că uh, această întrebare a fost deja adresată de Comisia Cont. De ce situația nu se îmbunătățește? Ce măsuri ia Comisia pentru a ajuta diferitele autorități și organisme intermediare în acest sens? Și cred că E o, un aspect foarte interesant pe care ar trebui să-l dezbatem. Și foarte pe scurt m-aș referi și la inițiativa în favoarea uh, ocupării în rândul tinerilor. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați menționat-o. Ne-am văzut că în materie de participare 110.000 de tineri fără loc de muncă au participat la aceste programe în, și 1,3 miliarde de euro au fost deja alocate pentru astfel de proiecte iar rezultatele acestea sunt raportate pentru 2014, eh, însă aș vrea să știu care sunt estimările Comisiei pentru țintele viitoare ale programelor operaționale și pentru sistemul de prefinanțare. Însă prefinanțarea a fost crescută, nu, în 2014 și rapoartele indică că în 2015 vor exista măsuri semnificative ce vor fi eh, astfel luate în favoarea tinerilor. Deci o creștere a prefinanțării cu 30%. Cum anume evaluează Comisia în etapa aceasta actuală uh, această inițiativă de ocupare în rândul tinerilor? Aceasta a dat rezultatele scontate și a pus deja, uh, uh, a schimbat deja tendința în rata șomajului în rândul tinerilor? Cum evaluați această inițiativă? Și aș vrea să mai menționez și importanța deosebită pe care Curtea de Conturi a acordat-o simplificării și uh, opțiunii cheltuielilor simplificate. Vreau să vă mulțumesc pentru documentul pe care l-am primit și v-aș ruga eventual să faceți câteva comentarii suplimentare referitor la planurile de viitor. în ceea ce privește utilizarea costurilor simplificate în programele finanțate din Fondul Social European, dar în perioada 2000 2007-2013, aceste costuri uh, simplificate au uh, indus și anumite riscuri pentru beneficiari. Și acum, care, cum evaluați dumneavoastră riscurile pentru beneficiari și cum anume putem să stăpânim aceste riscuri în actuala perioadă de finanțare? Care sunt exact planurile dumneavoastră pentru această nouă perioadă de finanțare? Și foarte concret, Bulgaria Slovacia, Ungaria și nu doresc să utilizeze această opțiune. De ce, după părerea dumneavoastră, nu doresc acest lucru? Care ar fi problema? Și încă o întrebare. Aș dori să o adresez atât curții de conturi cât și uh, comisiei. În momentul în care ne uităm la răspunsurile primite din partea doamnei comisar, la întrebările 18 și 19 referitor la acordurile de parteneriat, se pare că nu există aici un acord între Comisie și Curtea de Conturi. Uh, pentru că se spune că aceste noi acorduri de parteneriat nu oglindesc în mod suficient obiectivele uh, fixate pentru 2020. Și aș vrea ambele instituții, dacă puteți să ne explicați punctul uh, dumneavoastră de vedere în ceea ce privește aceste noi acorduri de parteneriat, dacă da sau nu acestea oglindesc suficient obiectivele. Și, în concluzie, ultimele puncte, doamna președinte, instrumentele financiare. Până în 2014, 53 de uh, instrumente fina, uh, financiare care veneau în sprijinul IMM-urilor au fost implementate în uh, diferite state membre prin intermediul Fondului Social European. Un total de 16.700 de IMM-uri au fost astfel sprijinite din, din uh, bugetul Fondului Social European pentru un total de 2 milioane de euro. Și aș vrea să vă întreb, uh, care sunt precondițiile uh, necesare în statele membre pentru a putea utiliza aceste instrumente financiare în domeniul politicilor sociale și ce anume face Comisia pentru a uh, spori rata de tragere la răspundere în felul în care sunt utilizate aceste fonduri. Și aș vrea să știu dacă eventual Comisia dorește să, utilizeze, să utilizeze și mai mult aceste instrumente financiare. Curtea de conturi a face un astfel de audit orizontal al performanței și există diferite politici care contribuie în acest sens, așa că așteptăm acest raport cu nerăbdare. Și un alt aspect pe care noastră l-ați menționat deja, doamna comisar, e referitor la context, la contextul politic față de care noi trebuie să reacționăm. Și aș vrea să știu care sunt subiectele fierbinți deocamdată. Da, v-ați referit la câteva dintre ele, ați evocat problema refugiaților în prezentarea dumneavoastră și aș vrea să știu dacă există vreo posibilitate să utilizăm uh, fondurile uh, social, fondurile structurale pentru a lua măsurile necesare în materie de integrare, de învățare a limbii țării respective, uh, anumite instrumente de cofinanțare și așa mai departe. Știm că în principiu avem doar patru fonduri care sunt, dispuse, sunt puse la dispoziția statelor membre pentru a face față uh, Uh, problemei migranților. Avem fondul pentru persoanele cele mai uh, defavorizate, fondurile pentru migrație și integrare, uh, fondul și încă alte două fonduri, dar Fondul Social European a fost organizat pentru scopuri diferite. Acum, care este părerea dumneavoastră? Oare aceste fonduri sunt într-adevăr cele mai potrivite pentru a asista statele membre în uh, rezolvarea problemei uh, crizei migranților sau oare nu cumva statele membre ar trebui să fie încurajate să utilizeze eventual alte sume prevăzute la buget care încă nu au fost cheltuite? Iată, aceasta era ultima mea întrebare și sunt gata să participăm și uh, la schimbul de opinii împreună cu colegii. Am să notez tot ceea ce le spune și am să încerc să integrez toate aceste idei în text. Vă mulțumesc încă de pe acum pentru răspunsuri. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Și acum dăm cuvântul curții de conturi încă o dată. Uh, de uh, Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă raportor. Am să răspund în neerlandeză, după cum uh, vă dați seama. Prima întrebare este să aflăm cum putem controla informațiile care ne sunt uh, transmise de către statele membre. Pentru că facem acest lucru cu toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Avem o anchetă pe dosare, o anchetă privind responsabilitatea, examinăm toate documentele care ne sunt transmise, dar uh, la nevoie facem și controle la fața locului și la fața locului realizăm audituri. Așa încercăm să ne asigurăm că verificarea respectivă nu este singura și de câte ori constatăm probleme, acționăm și le corectăm. Dacă constatăm probleme structurale, organizăm reuniuni cu statele membre pentru a le oferi orientări și uh, linii directoare. În ceea ce privește recomandările specifice pe fiecare țară, este clar că există astăzi o legătură între fonduri și uh, aceste CSR, pentru că sunt stabilite anumite condiții. Dar nu vom putea începe verificările decât începând cu 2016. Începând cu 2016 vor trebui statele membre să, să își îndeplinească condiționalitatea ex ante. Dacă condițiile nu vor fi îndeplinite, vom reacționa prin noi corecții. Așadar, rapoartele pe fiecare țară vor fi discutate cu colegii și vom vedea dacă ne vor permite folosirea lor pentru gestionarea fluxurilor financiare, dar aceste raport, rapoarte au mai degrabă rolul de a analiza reformele în curs și nu pentru a verifica Uh, utilizarea resurselor bugetare europene. Pentru asta avem alte uh, instrumente. Și anul trecut Comisia a decis că ar fi uh, necesară o mai mare armonizare cu semestrul ca să ne putem concentra asupra problemelor celor mai importante. Deși știu că există o legătură între uh, recomandările pe fiecare țară și buget, și trebuie ca problemele identificate prin aceste instrumente să fie ulterior rezolvate de statele membre. Mi-ați pus o întrebare legată de competențe, legată de calificări. Și uh, ați spus că ar fi bine să avem un program înainte de a face observații statelor membre. E adevărat că putem uh, să adoptăm diferite inițiative referitoare la calificări, însă, în mod fundamental, educația rămâne o competență națională. Sigur că putem um, să stimulăm cooperarea între ele și vom și face acest lucru în programul de lucru pentru 2016. Avem de altfel și un program um, destinat calificărilor, care este în curs de pregătire, dar pot să vă spun încă de pe acum că vom face în așa fel încât nivelul european să permită promovarea calificărilor cetățenilor, promovarea învățării pe tot parcursul vieții. De asemenea, ne vom strădui să răspundem mai bine la nevoile de calificări exprimate pe piața muncii și în acest scop este important ca întreprinderile și lumea învățământului să coopereze. Ar trebui de altfel să utilizăm și mai multe uh, fonduri decât până acum, să vedem uh, cum putem utiliza analize big data și astfel să constatăm care sunt nevoile actuale pe piața muncii. Și este important să discutăm și despre certificări. Certificările care dovedesc calificările persoanelor trebuie să devină mult mai transparente, dincolo de frontiere. Trebuie ca în întreaga Europa să se poată recunoaște calificările reale ale uh, cetățenilor, fără să se facă apel totdeauna la diplome oficiale. A patra întrebare, mă scuzați. A patra întrebare se referea, dacă nu mă înșel, la faptul că autoritățile naționale realizează controle insuficiente. Pe viitor vom uh, încerca să facem ca aceste controle să fie consolidate și uh, sunt noi instrumente prevăzute în acest sens. Cred că știți că vom putea prevedea pe viitor corecții nete, ceea ce nu va permite statelor membre să reutilizeze credite pentru alte programe. Dar sunt și instrumente care permit un control mai bun al autorităților naționale și mă gândesc exact Ja. Hm? Ja, zoals ik daar juist ook al gezegd heb, de audit van de... După cum spuneam adineori, avem un audit al auditului, care se face în mod regulat prin controle la fața locului, prin studii de dosar pe baza informațiilor pe care le avem la dispoziție. A, și am găsit, pentru viitor am prevăzut să solicităm asumarea răspunderii politice de către autoritățile naționale pentru declarațiile de asigurare pe care le transmit mai sus. Așadar, să existe realmente o certificare politică prin care autoritățile naționale să-și asume și mai mult răspunderea. Apoi, uh, mai era o întrebare referitoare la programele operaționale suspendate și încerc să mă refer la notițele pe care le-am luat în timp ce vorbeați dumneavoastră și recunosc că nu mă descurc așa de bine. Deci, în ceea ce privește programele operaționale suspendate, Ja, wat betreft uh, opgeschorte programma's op dit ogenblik, în ceea ce privește programele suspendate la ora actuală și rezervele pe care le avem, pot să vă spun că 21 din 36 de programe operaționale fac obiectul unor rezerve. Pentru 15 dintre ele, rezervele au fost ridicate pentru că considerăm că autoritățile naționale au oferit suficiente garanții în ceea ce privește corectitudinea informațiilor puse la dispoziție. Mai sunt deci 16 programe suspendate, 3 programe la care s-au trimis scrisori de notificare și în, încă din 2015 am suspendat 7 programe operaționale, am trimis 3 notificări sau alerte și am avut 6 suspendări provizorii. Mi-ați mai pus o întrebare legată de rata de absorpție a programelor operaționale întrebat uh, cum stăm în ceea ce privește scadențele și în ceea ce privește absorpția globală pentru 2007-2013. Putem uh, constata aici că ne aflăm pe calea cea bună, lucrurile merg bine. Plățile către statele membre au ajuns la 87% din alocarea totală la sfârșitul lunii octombrie 2015. Suntem destul de sigur că vom ajunge la 90% până în 2016, iar 15 state membre și-au absorbit peste 90% din alocări. Mai multe au întârzieri, printre care Croația, România, Spania, Slovacia și Malta. În Croația rata este de 66%, România 62%, Spania 75%, Slovacia 78% și Malta tot 78%. dar constatăm că toate statele membre mai au timp până în 31 martie 2017 pentru a încheia uh, conturile pentru perioada 2007-2013. Și ce facem pentru a ameliora situația, pentru că ați pus și întrebarea aceasta, am creat 8 task force-uri, 8 grupuri de intervenție, care lucrează pentru a asigura o mai bună executare și pentru a evita să ajungem la un risc de dezangajare la sfârșitul perioadei. Și de asemenea mizăm pe asistența tehnică pentru a ameliora capacitățile tehnice ale statelor membre. Trebuie să ne asigurăm că personalul din statele membre este suficient uh, calificat, că um, cunoaște procedurile um, de la autoritățile de gestiune și de control. Dacă este cazul, acestea ar trebui ameliorate. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că statele membre alocă suficiente resurse umane pentru îndeplinirea acestor roluri cheie. Și un alt punct uh, foarte important este promovarea unui schimb de bune practici între statele membre. Am creat o rețea transnațională um, pentru uh, FSE, ESF Transnational Network și mi se pare un mod foarte bun de schimb de bune practici între statele membre. Ce ar mai fi?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 Ja, oké, okay, ik kan hier, ik kon, sorry, mijn eigen geschrift... Da, mă scuzați, nu mi înțelegeam propriile notițe. Ce facem pentru a reduce rata de eroare în statele membre? Ce facem până la urmă pentru a proteja bugetul Uniunii Europene? Uh, și aici s-au luat uh, mai multe măsuri specifice. Este vorba de extensive guidance, deci de o orientare extinsă pentru statele membre. Este vorba de a ameliora modul în care autoritățile de gestiune își formulează controlele, verificările și le pun în aplicare. Comisia transmite statelor membre niște exemple de bune practici de exemplu în domeniul achizițiilor publice. A spus-o și Curtea de Conturi, la noi e mai puțin important, dar uh, rămân totuși importante achizițiile publice și avem și uh, programe de ajutor, uh, seminare de dezvoltare de capacități, capacity building seminars. E foarte important și la aceste seminare se spune întotdeauna că um, sunt importante aceste uh, programe, de exemplu programul ARACNE, prin care se fac uh, evaluări de risc, prin care statele membre pot să identifice deficiențele din propriile lor sisteme. Așadar, se organizează seminare ca să se utilizeze mai mult uh, acest instrument ARACNE. Se mai uh, organizează și Auditul pentru controlele naționale pentru a se putea degaja recomandări specifice, detaliate, pentru a se uh, oferi sfaturi pe măsură autorităților naționale ca să-și poată gestiona deficiențele. Iar pentru perioada 2014-2020 avem mai multe posibilități la dispoziție, chiar datorită regulamentului. De exemplu, corecțiile nete financiare pe care le putem utiliza pe post de uh, sancțiune și care pot permite statelor membre să-și utilizeze mai bine resursele și creditele, să facă controle mai eficiente și foarte adesea mai, se mai poate face apel la Simplified Cost Options, o modalitate de a reduce rata de eroare din statele membre. În cele din urmă ne-ați întrebat ce facem pentru a combate șomajul la tineri. Aceasta este, bineînțeles, una dintre prioritățile noastre. Iar astăzi, conform cifrelor celor mai recente pe care le avem de ieri de la Eurostat, putem spune că șomajul la tineri a scăzut în ultimul an de la 21,7% la 20%. Acestea sunt cifrele pentru UE28, și cifra este de cifra a scăzut de la 23,2% la 22,3% pentru zona euro. Am cerut uh, acum o lună cifrele obiective și acestea ne arată că de la jumătatea anului 2013 și până în 2015 s-a redus cu un milion numărul tinerilor șomeri. Iar pentru 2015 putem vorbi de o reducere a numărului de șomeri cu 500 de mii. Așadar, facem progrese, șomajul în rândul tinerilor scade, ceea ce este foarte bine pentru că tinerii au nevoie de perspective, mai mult decât orice altă categorie de populație. Sunt tineri care au nevoie de un loc de muncă uh, și e important acest lucru și pentru viața lor personală, pentru că acum pornesc în viață și este important să nu își pierdă curajul și să-și poată utiliza calificările. Altfel, um, ce mai facem este să utilizăm fondurile în statele membre pentru a combate șomajul în rândul tinerilor și, de asemenea, mai facem și recomandări politice pentru ca statele membre să pună accentul pe ocuparea tinerilor. Avem uh, inițiativa pentru ocuparea tinerilor și pentru perioada 2014-2020, 10,7 miliarde de euro sunt prevăzute deja pentru această perioadă de programare pentru a stimula participarea directă a tinerilor la piața de muncă. Și, desigur, avem și metode de promovare indirectă printr-o modernizare a pieței muncii. Și aici avem 26 de miliarde de euro prevăzute pentru perioada 2014-2020 în FSE. Tot vorbind despre această inițiativă, ocuparea uh, tinerilor, Știți că am mărit nivelul plăților anticipate și vreau să mulțumesc tuturor din Parlament pentru că au permis acest lucru. A fost nevoie de o modificare a legislației și am reușit să o facem pentru că atât Parlamentul cât și Consiliul au făcut presiuni în acest sens. În luna mai am avut uh, un miliard de euro plăți anticipate uh, în regiunile eligibile pentru acest tip de măsuri și constatăm că proiectele deja merg mai repede, pentru că lipsa de lichidități în statele membre era una din cauzele întârzierii, mai ales în regiunile unde era necesar să se susțină ocuparea tineretului. Era vorba de regiuni cu probleme financiare și dat fiind că a crescut uh, nivelul avansurilor, aceste programe pot acum să înceapă realmente. La sfârșitul anului vom analiza mai clar rezultatele obținute. Până atunci, statele membre ne vor pune la dispoziție mai multe informații și anul viitor vom realiza un raport. Un raport. Știți că condițiile de raportare la inițiativa Ocuparea pentru Tineret sunt mult mai stricte. S-au stabilit reguli stricte pentru aceste plăți anticipate 50% din fonduri trebuie să fie plătite ca să poată fi păstrate plățile anticipate, pentru că altfel ele ar putea să facă obiectul unei recuperări. În ceea ce privește orientările politice, știți că avem și garanția pentru tineret. În cadrul uh, acesteia, statele membre și-au luat angajamentul de a face oferte tinerilor în timp de patru luni de la obținerea uh, diplomei sau de la pierderea locului de muncă anterior. În aceste patru luni, statele membre trebuie să facă o ofertă de formare de um, loc de muncă sau de stagiu și, în orice caz, urmărim situația îndeaproape și în 2016 vom face un raport privind garanția pentru tineret, uh, inițiativa pentru ocuparea tinerilor, pentru că până atunci vom avea la dispoziție toate datele din 2015. Și deci în 2016 vom realiza un raport exhaustiv privind aceste instrumente și sperăm că el va sta la baza discuțiilor constructive privind revizuirea de la jumătate de mandat a CFM. Iar eu personal sper că vom putea constata că am progresat suficient pentru a convinge instituțiile să continue, pentru că un șomaj la tineri de 20% înseamnă totuși că un tânăr din 5 încă nu are un loc de muncă. Deci este oricum mult prea mult. Nici o societate și nicio economie nu își permite așa ceva și va trebui să continuăm să muncim din greu pentru a reduce aceste cifre dar s-au făcut progrese pe teren și e important să ținem cont de ele. În ceea ce privește opțiunile de costuri simplificate, acesta este un instrument foarte important și eu personal insist întotdeauna să fie utilizat la maximum. În ultima perioadă, Acest, uh, această opțiune a fost utilizată în proporție de 7%, ceea ce nu e prea mult, dar e vorba de un instrument nou pe care statele membre nu-l cunoșteau. Acum s-au familiarizat cu el, cei care l-au folosit știu că funcționează. Sigur că există încă mari diferențe în utilizarea opțiunii de costuri simplificate. În unele state membre nu se utilizează deloc pentru niciun fel de program și în alte state membre se folosește mai, în proporție mai mare de 60%, cum ar fi în Italia și noi dorim să îl promovăm în continuare. Pentru perioada actuală de programare avem uh, o utilizare în proporție de 35% a opțiunii de costuri simplificate, e un progres destul de mare. Și ne aflăm acum doar la începutul perioadei de finanțare, care merge până în 2020. Deci cred că vom putea progresa, vom putea stimula statele membre, vom putea organiza seminare, vom putea promova schimbul de bune practici și sperăm în continuare că această prăpastie între utilizarea de 35% și obiectivul nostru de utilizare de 50% uh, va uh, dispărea până în 2020 și sper că vom putea să mai convingem multe alte state membre să utilizeze această opțiune a costurilor simplificate. Over de financierings, uh, financiële instrumenten. Iar acum aș dori să vorbesc despre instrumentele financiare. Ne-ați întrebat care este situația lor. Credem că pentru această perioadă le-am utilizat mai bine decât în perioada anterioară. În perioada 2007-2013 din FSS s-au susținut 49 de instrumente financiare în șapte state membre și e vorba mai ales de uh, sprijin pentru micro-întreprinderi, iar 35.000 uh, de persoane au beneficiat de uh, asistență din acest instrument. Calculele ne arată că astfel s-au creat 20.000 de locuri de muncă sau startup-uri. Pentru perioada de programare 2014-2020 vom putea să utilizăm mai bine aceste instrumente financiare. De ce? Pentru că cadrul reglementativ s-a ameliorat. Și sperăm, sau cel puțin avem obiectivul, de a mări fondurile dedicate acestui uh, instrument financiar în cadrul FS și obiectivul nostru ar fi să avem cel puțin un miliard de euro în 12 state membre pentru instrumentele financiare, adică de două ori mai mult decât în perioada anterioară de programare și de asemenea un număr mai mare de state membre, de la 7 se trece la 12. Acesta este obiectivul pentru utilizarea instrumentelor financiare. Apoi, Ați uh, mai pus o întrebare în referitoare la coerența între acordurile de parteneriat și politica globală. Breading. Um, Pregătim în momentul de față un document pentru că pentru că știm că e o problemă aici. Uh, știm că resursele de la buget uh, au în primul rând obiectivul ca Uniunea Europeană să-și uh, realizeze politica și pentru că organele active de pe teren să fie stimulate în așa fel încât să folosească fondurile disponibile uh, pentru ca politica să se înfăptuiască. Deci creditele există pentru a pune în practică politica. Conform articolul 16 din regulamentul nostru, vă vom transmite un raport um, pe acest subiect la jumătatea lunii decembrie. Bineînțeles, am început să pregătim pentru că termenul este foarte apropiat. Ce vă putem spune deja? Ei bine, putem să vă spunem că investim mai mult pentru a atinge obiectivele politicii noastre decât în perioada precedentă de programare bugetară. Acest lucru putem să-l demonstrăm astăzi mult mai clar. Am constatat de asemenea că au crescut eficacitatea cheltuielilor deci și a crescut și coerența între programe și obiectivele politice. Constatăm de asemenea faptul că um, rătoarea se întrerupe. Ja, we zien ook toch wel, en dat is ook niet onbelangrijk. Și reia. Deci constatăm un alt lucru important și anume faptul că resursele financiare disponibile contribuie clar la realizarea unor reforme structurale în statele membre și um, aceste reforme structurale sunt cele pe care le cerem în recomandările specifice pe țară în cadrul uh, semestrului european. Se ameliorează pentru întreprinderi un obiectiv al EFSI și observăm de asemenea că resursele financiare sunt utilizate mai bine pentru a ameliora capacitatea administrativă. Toate aceste elemente vor fi detaliate încă în raportul pe care vi-l vom trimite peste vreo două săptămâni. Acesta va fi un raport exhaustiv. MKB În legătură cu IMM-urile s-a pus o altă întrebare. și oratoarea se întrerupe din nou. Ia uite. Il y avait une question, mais ça... Oui, les refugees is the last one. The closure of the old programs. Mm. Yeah, okay. On the refugees, yeah, uh, on the refugees, there... Uh... legătură cu refugiații. Nu, revin la olandeză. Deci, în legătură cu refugiații, ați spus că statele membre au uh, prevăzut deja multe lucruri și vă întrebați dacă nu trebuie mai bine să încurajăm statele membre să folosească angajamentele deja prevăzute în acest sens. Noi încurajăm statele membre să folosească toate posibilitățile de finanțare disponibile pentru a ne atinge obiectivele politice. Și atunci când vedem care sunt obiectivele Fondului Social European la nivel de formare, de incluziune pe piața muncii, de incluziune socială. E bine, toate aceste resurse financiare pot fi folosite pentru a atinge aceste obiective și pentru refugiați. Deci, pentru primirea refugiaților, din momentul în care um, au acces la piața muncii într-un stat membru, um, deci situația acestor refugiați poate fi um, uh, gestionată cu mijloacele din Fondul Social European. Am cerut statelor membre să facă în așa fel încât grupurile ținte identificate deja să nu aibă de suferit de pe urma, deci să nu fie private de mijloace și să se folosească mai întâi marja existentă pentru refugiați. Dar dacă trebuie să se reprogrameze fonduri. Dacă trebuie să intervenim, am oferit statelor membre, autorităților de gestiune, autorităților de gestionare, deci uh, acestor organisme competente să modifice programele, bineînțeles, rămânând conforme obiectivelor politice generale. Dar, în principiu, statele membre pot să facă deja multe cu resurse din Fondul Social European. și pentru formare. Um, imediat ce un refugiat intră pe teritoriu și cere, face o cerere de protecție, Fondul Social European pentru Educație și Formare poate să intervină. Și pentru orice alte acțiuni, ele sunt posibile în momentul în care un refugiat are dreptul de a avea acces la piața muncii și sursele din uh, uh, FEDER pot fi folosite după ce refugiatul a făcut o cerere de protecție internațională pentru a răspunde mai întâi primilor nevoi materiale de locuință, um, hrană. Deci pentru a satisface nevoile esențiale, în primul rând. Și apoi S-a mai pus o întrebare în legătură cu încheierea programelor vechi. Rămâne un dosar încă deschis din uh, perioada rămas din perioada 2000-2006. Este un dosar privind Italia cu patru probleme uh, pentru uh, Sicilia, Calabria, Bolzano și încă o regiune. Aceste uh, programe nu au fost încă închise. Uh, colaborăm stâns cu Italia pentru a reuși să finalizăm aceste programe, dar încă nu există un acord cu Italia în legătură cu nivelul um, corecției financiare, dar cred că vom ajunge la un acord cât de curând. Uh, deci uh, suntem, uh, comunicăm cu autoritățile italiene pentru a vedea cum putem încheia cât de repede aceste programe. Și cred, doamnă raportor, că am răspuns astfel la toate întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Dacă continuăm tot așa, o să avem o problemă de timp pentru că a trecut o oră și nu, nici măcar n-am deschis dezbaterea. Doamna Ivanova, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Având în vedere situația cu timpul, voi răspunde cât mai pe scurt. Doamna Labaiva ne-a cerut să comentăm în legătură cu legătura dintre obiectivele UE 2020 și acordurile de parteneriat. Cred că este o întrebare foarte importantă pe care ați spus-o și cred că putem găsi răspunsul în partea a doua a capitolului 3, capitolul care se numește Obținerea de rezultate din bugetul european. Deci, pe scurt, s-au făcut eforturi pentru a alinia obiectivele cu strategia UE 2020, dar în acest capitol 3 dăm și câteva exemple de state membre în care a fost dificil sau nu a fost posibil să se facă o legătură între obiectivele tematice din acordul de parteneriat cu um, prioritățile și domeniile de importanță din cadrul programului și am dat câteva exemple. Doresc să mai adaug faptul că avem și un raport mai detaliat în legătură cu acordurile de parteneriat, um, care va fi disponibil în a doua parte a anului viitor și în acesta veți găsi răspunsuri mai detaliate la întrebarea dumneavoastră. Și în, pentru a răspunde la întrebarea privind instrumentele financiare, doresc doar să reconfirm faptul că eu mă voi ocupa de acest raport la anul și Sperăm că vom putea să vi-l uh, prezentăm, să, să prezentăm o analiză detaliată pe această temă cu această ocazie. Mulțumesc. Înainte de a-i da cuvântul colegului Țeler, aș dori să salut o delegație a Parlamentului Marocan, care este însoțită de președintele Comisiei de Control Bugetar din Parlamentul Marocului. Bine ați venit tuturor și vă urăm mult succes! Soyez les bienvenus, vraiment. Bine ați venit, spune președinte. de, Ne bucurăm să vă avem, să vă avem alături de noi. Achim Zeller, bitte. Ja, danke. Vă rog, domnule Zeller. Da, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc Curții de Conturi pentru acest raport de descărcare și mulțumesc și dumneavoastră, doamnă comisar, care ne stați la dispoziție astăzi pentru a discuta și a ne răspunde la întrebări. Aș dori încă o dată să mă refer la lista de plăți care ne-a fost transmisă și, de asemenea, să mă refer la plățile um, făcute în sistem de prefinanțare, pentru că mi se pare că sunt diferențe foarte mari între diferitele state membre și cred că ar trebui să le analizăm mai mult. Bun, deci în Croația 65% sunt gata să trec cu vedere acest lucru, circumstanțe atenuante, este un stat care a aderat mai recent, dar celelalte se află în această situație de ceva vreme și sunt state care au uh, aderat acum 10 sau acum 8 ani și în uh, faza aceasta de preaderare și aderare au primit asistență financiară, dar și personală pentru a pregăti legislația europeană și pentru a învăța proceduri care pentru noi sunt obișnuite, tot ce ține de programe și fonduri structurale. Și deci mă uimește că trei state vecine au rezultate complet diferite. Deci România este la 62%, iar Bulgaria este la 85-95% absorpție. Spania 74%, Portugalia, care ar fi comparabilă, 95%. Cifrele ne arată că cheltuim fonduri în continuare pentru o perioadă care ar trebui să fie închisă deja de acum 2 ani. La ce folosește regula N plus 2 sau chiar regula N plus 3 pentru statele care au aderat mai recent? Spuneați, doamnă comisar, că mai este timp până în 31 martie 2017 pentru a face plățile. Deci asta înseamnă că noi plătim încă pentru o perioadă care s-a încheiat și pentru programe care ar fi trebuit să fie și ele încheiate de mult și ar fi trebuit să fie deja începută noua perioadă. Conform răspunsului Comisiei, în 24 noiembrie ne aflăm la o cifră de 92% în ceea ce privește um, introducerea de programe operaționale în aceste state și iată că avem un alt stat mare care este membru UE de 10 de ani și anume Spania. care ne va prezenta situația uh, programelor operaționale abia la sfârșitul acestui an. Și atunci când sunt adoptate programele operaționale, știți bine că din momentul când sunt adoptate mai durează mult până când se poate începe realmente munca. Trebuie stabilite detaliile programelor, trebuie căutați uh, partenerii, deci mai trece un an uh, la fața locului, vom ajunge la sfârșitul 2016 și teoretic înseamnă că mai avem doar 3-4 ani pentru punerea în aplicare a programului. Și deci se profilează o amenințare să ne trezim exact în aceeași situație și la sfârșitul viitoarei perioade de programare. Cred că ar trebui să ne gândim bine la toate aceste lucruri. Începând de anul viitor, avem revizuirea la jumătate de mandat, midterm review la CFM și, de asemenea, la fondurile structurale, fie că e vorba de fondul social sau de fondurile regionale și ar trebui să folosim acest moment pentru a vedea dacă procedurile noastre sunt uh, eficiente. Ați spus că statele membre pot să facă foarte mult prin datorită fondurilor FSE. Pentru mine aici cuvântul cheie e flexibilitatea. Cât de flexibile sunt statele membre, de fapt? Mă gândesc aici la un alt subiect, fondul uh, pentru ajustare la globalizare. Comisia ne spune că implementarea unui program în cadrul acestui fond durează 24 de luni, adică 2 ani. Până când se încheie întreaga procedură, plățile pot să fie făcute cam la 28 de săptămâni. În același timp, ni se spune că în 2014 au fost peste 28.000 de uh, beneficiari, să zicem de, uh, deci de lucrători disponibilizați, s-au făcut plăți din fondul de ajustare la globalizare. În ultimul an a avut loc o um, creștere a acestui număr. Și dacă ne uităm la măsurile luate în cadrul Fondului de Ajustare la Globalizare, vedem că din uh, peste uh, că din cei 28.000 de lucrători, mai mult de o treime uh, au reușit prin alte modalități să-și găsească un nou loc de muncă sau să se descurce în viață. Mi se pare, deci, că nu este chiar atât de flexibil acest instrument. Mi se pare că uh, politica privind piața muncii este un uh, punct central al uh, Fondului Social European și cred că ar fi necesar ca statele membre să reacționeze mai repede, să nu se trezească că trec doi ani după ce se încheie perioada de programare până când reușesc să își facă toate plățile. Apoi, mai departe, ați spus că în cadrul CSR se fac iarăși presiuni pentru integrarea romilor prin utilizarea de fonduri din uh, FSE. Dar uh, realitatea ne arată că statele de origine, deci statele care au foarte mulți uh, minoritari romi, au fost foarte reticente în utilizarea acestor fonduri și integrarea nu este chiar atât de reușită. La Comisia Regii discutăm iarăși despre grupurile de populație defavorizate și din orașul meu natal, din Berlin, știu că în, ultimii ani a cre- în ultimul an a crescut foarte mult uh, imigrarea romilor în acest oraș. Ar trebui să fie posibil ca cei care preiau povara integrării, care o fac în locul statelor de origine, să poată să beneficieze și de fondurile dedicate acestui scop în statele de origine. ca să se poată accesa aceste fonduri pentru integrarea romilor și vă pot spune din experiență că provocările sunt foarte mari și că e nevoie de fonduri. Mai mult nu vreau să mai uh, pierd timpul vorbind și îi las și pe alții să ia cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc uh, de la SND, domnul Pirinski. Thank you, Chair. Uh, and I would like to join in thanking. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc atât reprezentantei Curții de Conte, doamnei Ivanova, cât și doamnei comisar și stafului dânsei pentru uh, prezentarea foarte detaliată și pentru răspunsurile pe care le-am primit în scris. Aș avea trei întrebări scurte și o întrebare mai generală, poate. Prima întrebare se referă la informațiile primite, cum că 300.000 de oameni au primit sprijin de la Fondul Social European pentru a deveni autoantreprenori. Um, puteți oferi cifre în legătură cu rata de succes în rândul lor la un an după ce au beneficiat de măsura de sprijin din partea Fondului Social European? aveți o idee câte locuri de muncă în plus s-au creat de uh, acești întreprinzători, uh, cei care, de cei care au avut succes? O a doua întrebare se referă la opțiunea de folosire a costurilor simplificate. În perioada precedentă de programare bugetară, statele membre au folosit destul de puține costurile simplificate, mai ales din cauza incertitudinii juridice și din uh, Uh, cauza lipsei de linii directoare clare din partea Comisiei. Ce măsuri ați luat pentru a vă asigura că un set unic de reguli aplicabile tuturor actorilor interesați se va aplica în perioada de programare bugetară 2014-2020? A treia întrebare se referă la cooperarea cu Banca Europeană de Investiții. Banca a transmis că în perioada 2013-2014 a investit mai mult decât uh, Um, în perioada precedentă pentru a sprijini uh, um, programele pentru tineret de uh, dobândire de capacități, de calificări profesionale pentru a se integra pe piața muncii. Cea mai mare sumă de investită în acest program, adică 90%, a fost investită în patru țări, Spania, Italia, Portugalia și Grecia. Întrebarea este, cum cooperează Comisia și cum își coordonează inițiativele și programele cu cele ale Băncii Europene de Investiții? Colectează Comisia informații și le analizează pentru a vedea cum investițiile Băncii Europene de Investiții din bugetul european contribuie la atingerea obiectivelor strategiei UE 2020. Și acum o întrebare mai, sau o idee mai generală, doamnă comisar, se referă la fac la ceea ce ați spus dumneavoastră și anume că trebuie să facem față noilor provocări legate de uh, criza refugiaților, de migrația în masă și integrarea lor pe piața muncii în Uniunea Europeană. Și în acest sens s-ar părea că această chestiune se înscrie în cadrul mai larg uh, al mobilității forței de muncă în Uniunea Europeană și are legătură directă cu una dintre cele patru libertăți fundamentale și anume libertatea de circulație în Uniunea Europeană. În uh, considerațiile dumneavoastră în legătură cu refugiații, v-ați înscris reflexia în cadrul acestor aspecte mai largi legate de mobilitate și libertatea de circulație. Mulțumesc! Colegii Cernetski. Are cuvântul acum domnul Cernetski de la ECR. Thank you, Madam Chair. Uh, Madam Chair is absolutely right. It's very late. And Mulțumesc, doamna președinte. Și am niște întrebări foarte pe scurt. Mai întâi, felicitări doamnei comisar fostă deputată pentru această prezentare foarte bună și în mod clar dânsa a fost și felicitări de asemenea și doamnei Ivanova, fostă membra comisiei noastre care acum lucrează la Curtea de Conturi. Și ca urmare a observațiilor făcute de domnul Țeler, aș dori să știu, domnul comisar, ce face Comisia pentru a monitoriza în mod corect aplicarea, utilizarea fondurilor pentru a, utiliz- pentru a evita o utilizare greșită a acestor fonduri? Dacă ne uităm la carta de uh, criterii pentru a aplica, există întreprinderi foarte mari care participă la aceste programe și cum anume arată gestiunea și managementul uh, în acest caz. Iată, doamnă comisar, o întrebare foarte pe scurt. Da, ich habe mich selbst auch noch auf die Rednerliste gesetzt, weil M-am înscris și eu pe lista oratorilor. general. În uh, raportul directorului general se vorbește de numărul de anchete din 2014 și de numărul cazurilor de fraudă în FSE și am constatat că a crescut acest număr când am numărat eu personal. Și am văzut că a crescut și numărul de articole de presă din Spania uh, uh, și Turcia în care se vorbește de cazurile de fraudă pe care nu ar trebui să le avem. Mă bucur că 16 state membre participă la Arahne, dar de ce sunt doar 16? Ce se întâmplă cu plus uh, valoarea arahne? Știu că acest program a fost propus doar uh, la 22 de state membre. De ce? Mai departe, situația financiară s-a înrăutățit între 2014 și 2015. Au rămas uh, multe um, multe facturi neplătite și RALul este deja de 79% în 2015 pentru 2014. Mă interesează ce veți face în acest sens. Și ultima, a treia întrebare se referă la rata de eroare. Doamna Ivanova a spus că aceasta um, a ajuns la 9,6% și Direcția Generală spune că este între 2,8% și 4%. Uh, deci, în orice caz, a crescut uh, această rată de eroare și nu înțeleg diferența în orice caz, care este metodologia aplicată, pentru că sunt diferențe între cifrele de la Curtea de Conturi și uh, cifrele de la Direcția Generală. Cum vă explicați această diferență? Aveți cuvântul și vă rog să fiți precis pentru că nu avem mult timp. Eh, de Mulțumesc, doamna președinte. Pentru a răspunde mai întâi la întrebările domnului Țelă, și anume întârzierile uh, referitoare la plăți. Dânsul a evocat cifrele pentru anumite țări și m-a întrebat de ce există aceste diferențe. Ei bine, acest lucru se datorează unei aplicări și a unei executări foarte lente din partea statelor membre și de multe ori există o lipsă de capacități administrative sau uh, statele membre nu propun suficiente pro, uh, programe valabile sau pentru că reacționează cu întârziere sau pentru că există prea multe schimbări de personal la nivelul cel mai ierarhic cel mai înalt. Dumneavoastră ați pus întrebarea mai specific uh, referitor la Spania și vreau să știți uh, care era motivul pentru care există atât de multe întârzieri în Spania. Dacă e să mă uit la cifre, putem observa, spre exemplu, că 17 programe din 22 la un moment dat au fost suspendate și acum nu mai avem decât 7 programe suspendate. Deci putem spune că e o îmbunătățire importantă și mm, fondurile, eforturile făcute de Spania, până la urmă încep să dea roade. În Spania, de multe ori, problemele se datorau unei organizări mult prea complexe, cu prea mulți intermediari, lucru care, evident, îngreunează și uh, întârzie derularea programelor. Și, de asemenea, au existat și neajunsuri în materie de verificare în sistemul de auditare. Însă Comisia a cooperat cu Spania și acum dispun de instrumentele necesare. Am uh, organizat un ghid îndrumător, am, i-am încurajat să utilizeze opțiunea costurilor simplificate, au îmbunătățit capacitățile administrative și iată că acum avem rezultate și numărul de intermediari a scăzut de la 130 la 30. Și deci, e clar că acum, în materie de costuri simplificate, Spania putem spune că e chiar campioană și face parte din grupul acela de trei țări care utilizează cel mai mult această opțiune de costuri simplificate. Acum, pentru o perioadă de programare actuală, avem 15 programe care încă nu sunt neapărat gata, însă până la sfârșitul anului, în principiu, vor fi finalizate. Deci cred eu că pentru Spania putem spune că progresele sunt reale. Apoi, ați mai pus o întrebare de asemenea în ceea ce privește fondul de ajustare la globalizare. Da, de adevărat că acolo avem o problemă de rigiditate, de, de durata procedurilor și știm că în medie trebuie să aștepți cam 28 de săptămâni până când o procedură este acceptată și știți, ca și mine, cât de complicat este să deblochezi banii. Noi constatăm că în momentul în care trebuie să lucrezi pe diferite domenii în paralel, acest lucru, de fapt, duce la o deblocare foarte lentă a fondurilor și aceste fonduri ajung prea târziu la beneficiari. Acum, ce putem face? Putem încerca să limităm aceste rigidități din sistem și putem să ne gândim la modalități de a scurta procedurile. Eu cred că cel mai bun moment uh, pentru a face acest lucru este în momentul în care facem revizirea la jumătate de mandat uh, a cadrului financiar multianual. Și asta ne dorim să facem atunci. Acum, în ceea ce privește situația romilor, ați pus o întrebare în acest sens. Noi știm foarte bine care sunt țările care primesc uh, cei mai mulți romi. Și întrebarea noastră era dacă eventual fondurile prevăzute pentru a integra acești romi nu ar trebui eventual să fie acordate în mod prioritar acelor țări unde ajung într-adevăr romii. Uh, da, s-ar putea face acest lucru, e fezabil. Există anumite state membre care sunt în, așa, țări de primire pentru romi și pot utiliza fondurile Fondului Social European prevăzute în acest sens pentru a ajuta acele comunități care au nevoie de un sprijin suplimentar. În așa fel încât statele membre, anumite state membre, să poată utiliza fondurile uh, din Fondul Social European prevăzute pentru acest lucru. Acum, eu cred că prin noua abordare, pentru noua perioadă de programare, lucrurile ar trebui să se îmbunătățească în acest sens și dacă avem anumite comunități anume, am putea să le țintim prin aceste fonduri în loc să ne uh, mulțumim doar cu categoria uh, comunitatea cea mai defavorizată. Și în mod clar vom obține rezultate mai bune. Acum, pentru a răspunde la întrebările domnului Pirinski, dacă nu mă înșel, noastră sunteți raportori uh, în ceea ce privește platforma împotriva muncii la negru. Și s-a încheiat recent un, un acord în acest sens cu Consiliul, sper să fie uh, și ne bucurăm de acest lucru, sper să fie un lucru bun. Uh, dumneavoastră a spus o întrebare în ceea ce privește resursele financiare ale Fondului Social European ce sunt alocate antreprenorilor independenți și dacă putem să măsurăm într-un fel rata de succes în rândul lor. E bine, nu. În ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor, acolo avem foarte mulți indicatori și putem vedea, putem vedea în momentul în care un tânăr a participat la anumite proceduri, la anumite inițiative finanțate pentru a reduce șomajul în rândul tinerilor, putem măsura lucrurile. Însă, în ceea ce privește IMM-urile sau alte uh, categorii, nu dispunem de indicatori. Uh, avem anumite constrângeri, anumite limite în acest sens și faptul că o persoană, eu știu, primește un împrumut pentru a crea o întreprindere în sine este deja un lucru bun pentru că știm că IMM-urile reprezintă 85% din noile locuri de muncă create. Deci, IMM-urile merită tot sprijinul nostru, așa că mă bucur de faptul că și Fondul Social European poate contribui la dezvoltarea lor. Een vraag over de vereenvoudiging van de regels van het ESF. Da, mai era încă o întrebare referitoare la simplificarea regulilor în cadrul Fondului Social European. În momentul de față avem o dispoziție sau un regulament cu dispoziții comune pentru toate fondurile. Pentru toate fondurile care constituie, de fapt, uh, baza. Deci, avem de asemenea și un regulament Fond Social European. Acolo avem niște prevederi mai specifice și altceva care ar putea contribui la simplificare în ceea ce privește Fondul Social European, încercăm să promovăm cât mai mult opțiunea aceasta a costurilor simplificate, obiectivul nostru fiind să ajungem la o rată de 50% pentru perioada de programare actuală. Știți că încercăm să facem tot ceea ce ne stă în putință, în așa fel încât statele membre să se descurce și mai bine pe viitor. Și tot în ceea ce privește simplificarea regulilor Fondului Social European, noi încercăm să studiem acum uh, ceea ce se numește acel gold plating de către statele membre. Deci aici, în acest sens, avem uh, niște condiții de îndeplinit ca să poți ai acces la fonduri europene, după care să poți încheia anumite parteneriate. Dar ce observăm? Observăm că anumite state membre vin și complică lucrurile și adaugă condiții în plus. Deci acel gold plating. Și asta duce la întârzieri. Noi încercăm să discutăm permanent cu statele membre și încercăm să le uh, convingem să nu mai vină și să suprareglementeze și să adauge noi exigențe și noi criterii față de cele pe care noi le-am stabilit deja la nivel european. Iar în ceea ce privește Banca Europeană de Investiții, avem uh, contacte uh, cu această bancă și le-am acordat un mandat și anume să pună în aplicare partea de microfinanțare pentru EFSI. Deci, uh, de multe ori merg la Banca Europeană de Investiții și semnez contractele. Ei au o experiență imensă în materie de microfinanțare, au o experiență imensă și au contacte cu întreprinderile cele mai mici, cu micro-întreprinderile. Deci plecăm de la ideea că uh, o cooperare cu BEI nu va face decât să îmbunătățească situația și vom avea rezultate cât mai bune, pentru că ei pot utiliza instrumentele financiare în modul cel mai optim. Chiar luna aceasta mă voi întâlni cu un reprezentant al BEI pentru a rediscuta toate aceste aspecte, deci vă asigur în acest sens, noi avem contacte și ne facem în așa fel încât lucrurile să funcționeze. Și încă o întrebare referitor la mobilitate, mobilitate și refugiați. Ce aș putea să vă spun? Mai întâi trebuie ca legea să fie respectată. Știți că refugiații care vin și caută o protecție internațională în Europa nu au dreptul să ceară să fie mai degrabă în țara X decât în țara Y. Nu, ei au dreptul la protecția internațională în țara în care ajung, în punctul de intrare. Acolo sunt înregistrați, după care eventual pot fi repartizați sau rămân la fața locului. Și în principiu ar trebui să rămână acolo unde au intrat Uh, uh, deci să nu credeți că în momentul în care un refugiat este recunoscut, înregistrat, deja a doua zi are exact aceleași drepturi și posibilități ca orice alt locuitor al Uniunii Europene și anume de a utiliza toate drepturile, printre care și acesta, dreptul la mobilitate. Uh, un refugiat nu are dreptul să spună, da, eu sunt recunoscut în țara X și mă mut și plec în țara Y pentru că am dreptul la mobilitate. Nu, nu, nu, la, la început acest drept nu este aplicabil. Și în concluzie, domnule Cerneschi, sper că v-am pronunțat corect numele. Întrebarea dumneavoastră se referea la controlul cheltuielilor. Ja. Ja, ik denk dat ik eh, over de IGF, de IGF, ja, de, de IGF een antwoord gegeven heb. Impliciet. Dar cred că am răspuns deja la întrebarea dumneavoastră referitor la EGF. Da, uh, fondul de adaptare la mondializare. El este utilizat bine, dar da? procedurile sunt prea lungi, procedurile sunt prea rigide, rigide și uh, Cred eu că în momentul în care vom face o revizuire la jumătate de mandat al cadrului financiar multianual, o să trebuiască să ne aplecăm și asupra felului în care funcționează acest uh, fond. Doamna Gresle, da, e adevărat că avem instrumentul acesta RACNE, care trebuie să ne permită să identificăm riscurile în statele membre, un instrument care permite statelor membre să detecteze riscurile mai repede și mai eficient. Da, 15 state membre au luat decizia de a utiliza acest, uh, acest instrument, 15 la, la număr, dar el a fost promovat pe lângă 26 din 28 de state membre. Deci nu mai rămân decât două state membre. Și oricum știm că există două state membre, Germania și Luxemburg, care au declarat că nu doresc să utilizeze aracne pentru că sunt de părere că au deja mecanismele de prevenire a riscului uh, suficient de eficiente. Dar observăm că alte state membre sunt foarte interesate și ați mai pus o întrebare referitor la backlog, la acele întârzieri de plăți, restanțele. De cijfertjes kijken. Ja, wat de backlog betreft hadden we in 2004 caut cifrele, să văd exact care sunt cifrele. În 2014, restanțele și toată lumea știe Restanțele au fost o problemă foarte mare. Nu aveam suficiente, suficientă acoperire pentru aceste plăți. În 2015 am recuperat această întârziere și tot ceea ce trebuia să fie plătit a fost plătit în 2015. Acum, pentru exercițiul financiar 2015, situația stă mai bine. Uh, pentru întârzierile, între ghilimele, normale de plăți, avem aici un total de angajamente de plăți încă ne efectuate de 3,7 miliarde la finalul exercițiului 2015, 2,5 miliarde în principiu nu pun probleme pentru noi. Da, da, am zis bine, miliarde. Deci 2,5 în principiu nu vor fi cu probleme, sunt deja plătibile, iar pentru mare parte din aceste angajamente suntem de părere că vor fi în măsură să fie plătite la începutul anului 2016. Acum, pentru restanțele anormale la plăți, uh, e vorba de întârzieri care vor apărea mai târziu, după exercițiul financiar în curs. Aici e vorba de 400 de milioane de euro pentru anul 2015 sumă pe care va trebui să o reportăm pe exercițiul financiar următor. Și acum, noi la comisie ce facem? Încercăm mai întâi să ne asigurăm că se efectuează plățile către statele membre care au un program de asistență Grecia și Cipru, apoi plățile către statele membre unde s-a anulat suspendarea de plăți și pentru restul plăților avem o ordine cronologică. Și încercăm astfel să respectăm data limită, termenul acela limită fixat de 60 de zile. Acum, pentru exercițiul financiar 2016, avem încredere că vor fi suficiente credite pentru a finanța întârzierile constatate în 2015 și că la finalul lui 2016 nu vor mai fi niciun fel de întârzieri de plăți. Iată, cam așa stă situația referitor la aceste uh, restanțe de plăți, facturi neachitate. Și o ultimă întrebare mi-a fost pusă referitor la rata de eroare. S-a vorbit mult despre performanță, dar și rata de eroare e importantă pentru că trebuie să utilizăm corect fondurile. Și la începutul mandatului meu, eu am avut deja ocazia, insist mereu, să insist mereu pe lângă serviciile Comisiei Europene, în așa fel încât să limităm la maxim riscurile uh, și în momentul în care se identifică o problemă să se acționeze imediat. Rata de eroare estimată pentru anul acesta a sporit un pic comparativ cu cea din anul trecut, dar, și ceva pozitiv, rămâne sub rata de eroare globală pentru Comisia Europeană, care este fixată la 4,4% per total. Deci suntem sub acest prang. Acum, din punct de vedere istoric, putem spune că, da, continuăm să înregistrăm progrese comparativ cu exercițiile financiare precedente. Da, și putem constata că, în fond, de la an la an, lucrurile merg din ce în ce mai bine. Mai ales dacă e să comparăm cu 2006-2007, situația fondurilor de coeziune per total. Acum, pentru rata noastră de eroare, și știu că dumneavoastră spuneți mereu că, de fapt, rata de eroare nu e decât un, o, o cifră, o, așa, clișeu, dar vă bazați pe ea și oricum știți că după aceea sunt și corectări ce sunt introduse în sistem și utilizăm toate posibilitățile ce există tocmai pentru a reduce la maxim rata aceasta de eroare. Deci e clar că o rată de eroare va continua să existe, pentru că depinde foarte mult de ceea ce fac autoritățile de control din statele membre, autoritățile de gestiune a fondurilor din statele membre. Însă, ulterior, noi venim și corectăm și verificăm și uh, reajustăm uh, cifrele. Deci, rata de eroare constatată în ziua X uh, ulterior, în timp, scade pentru că a fost corectată, a fost ajustată și cu siguranță va fi cazul și anul acesta și avem speranța să ajungem sub un prag de 2%. Mulțumesc mult! Ma, vor mai fi, ar mai fi necesară o întrebare două, dar nu mai avem timp, din păcate, de aceea vă rugăm să ne permiteți să vă trimitem și în scris câteva întrebări și vă rugăm să ne și răspundeți tot în scris. Mulțumesc, doamna Ivanova de la Curtea de Conturi, mai doriți să luați cuvântul? Just thanking you all for the excellent debate. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru această dezbatere excelentă și vreau să mulțumesc și comisiei. Mulțumesc și în încheiere raportoare. Thank you very much, madam. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte, și vreau să vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii. Da, e clar că am uh, reușit să abordăm toate lucrurile pe care trebuie să le includem în descărcare. Trebuie să vă spun că, din păcate, o să trebuiască să revin cu câteva întrebări pentru că voi avea nevoie din partea comisiei de detalii suplimentare pe anumite aspecte, pentru că trebuie să știu mai multe pentru procedura aceasta de descărcare și v-aș ruga eventual dacă veți putea să puneți accentul pe aceste aspecte, cum ar fi, spre exemplu, performanța, v-aș întreba referitor la locurile de muncă și la indicatorii cheie de performanță, dacă acest, aceștia sunt du durabili și de încredere Trebuie să aprofundăm un pic aici subiectul, deci asta ar fi un prim aspect, performanța. Și n-am primit răspuns aici. Apoi, în ceea ce privește întreruperile de plăți și suspendările în anumite state membre, chiar vreau să știu mai concret care sunt măsurile, pentru că încă nu le-ați evocat. Am vrea să știm care sunt acele măsuri concrete. Există state membre care nu doresc să utilizeze aceste instrumente. De ce refuză și ce putem face? concret față de aceste state membre pentru a pentru că vedem că acestea au mai multe dificultăți, poate câteva detalii în plus. Și apoi, o alt aspect, opțiunea costurilor simplificate trebuie aprofundată, pentru că, într-adevăr, chiar aș vrea să știu care sunt riscurile pentru beneficiari și cum anume aceste riscuri sunt controlate, stăpânite în noua perioadă de finanțare. Și există niște țări, așa cum am spus, care nu vor aceste opțiuni. De ce și ce putem face? Și un ultim punct, aștept în continuare cu nerăbdare evaluarea noastră preliminară în ceea ce privește inițiativa de ocupare în rândul tinerilor. Ați spus că se, ni se va trimite un document, chiar avem nevoie de el pentru că va fi foarte important pentru procedura de descărcare. Oricum, vă voi trimite în caz de nevoie lista cu toate aceste puncte în așa fel încât să puteți uh, elabora mai în detaliu și vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii. Mulțumesc, vom stabili un termen pentru ca toți colegii care mai au întrebări să aibă șansa să vi le transmită și uh, de asemenea, să adauge întrebări suplimentare la chestionarul trimis. Mulțumesc mult pentru răspunsurile de până acum. Doamnă comisar, doamnă director general, aici se încheie acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc că ați venit um, și vom ține legătura și pe subiectele integrarea romilor și um, șomajul la tineri, subiecte foarte importante. Trecem acum la punctul 8, raportul special 14 per 2015 al Curții de Conturi Europene, facilitatea pentru investiții ACP oferă această valoare adăugată. Raportor este Klaus Heiner Lene, căruia îi urez o bună... Um, bine ați revenit la Parlament și vă dau cuvântul imediat ca să ne prezentați acest raport. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, stimate doamne, stimați domne deputați. Mă bucur foarte mult să mă aflu din nou în Parlament astăzi și să îmi prezint uh, primul raport uh, la Cocobu. Acest raport special uh, derivă dintr-o solicitare a Comisiei de Control Bugetar ce a apărut în urma descărcării de gestiune pe 2012. Facilitatea de investiții ACP este un fond finanțat de BEI și statele membre și nu intră sub competențele de verificare ale uh, curții de conturi. Este un așa zis revolving fund și este uh, cu calitate durabilă. Este finanțat uh, în continuu pe măsură ce se cheltuiesc fondurile disponibile. În um, ultima perioadă au um, fost finanțate proiecte în valoare de aproape 4 miliarde de euro este um, un fond pe care noi l-am verificat uh, analizând 20 de proiecte din contracte semnate în perioada 2011-2014 și de asemenea am analizat diferite instrumente financiare și uh, ramuri economice. Acest uh, audit a fost făcut sub forma unui așa zis raport uh, specific, a fost practic proiectul pilot al uh, Curții de Conturi în acest sens și ce a însemnat a fost că noi am circumscris foarte clar domeniul auditat de noi și am avut și o limită de timp foarte clară. Pentru curte s-a pus accentul pe două chestiuni fundamentale. În primul rând, dacă operațiunile finanțate din, um, instrument, din uh, facilitatea de investiții sunt coerente cu alte programe de asistență pentru dezvoltare ale Uniunii Europene. Și a doua întrebare a fost dacă facilitatea de investiții uh, oferă acces la finanțare pe termen lung în țările respective și, de asemenea, dacă creează un efect catalizator pot să confirm acum că răspunsul la prima întrebare este da, facilitatea de investiții este coerentă cu politica de dezvoltare UE. În al doilea rând, nu, uh, sunt, nu se ajunge direct la IMM-uri, ci se trece prin linii de finanțare oferite de intermediari financiari, care apoi le oferă IMM-urilor. Iar BEI uh, poate garanta că creditele acestea ajung la beneficiari uh, care îndeplinesc condițiile dorite de noi. De asemenea, putem confirma că s-a investit în proiecte de infrastructură care corespund cu obiectivele politicii de dezvoltare. Plus, valoarea acestui, acestei facilități uh, este triplă. În primul rând, liniile de credit ale BEI permit o finanțare pe termen lung prin credite uh, bancare care pot să aibă o bătaie mai lungă. În al doilea rând, BEI finanțează și proiecte agricole aici și deci preia riscul impus de cursul de schimb și stabilizează acordarea de credite. În plus, acordarea de credite uh, poate să ajungă la mai mulți actori, la mai multe întreprinderi și IMM-uri, ceea ce este foarte util și um, perspectiva schimbării asumării riscului poate să ducă la câștiguri foarte profitabile. În al treilea rând, se creează, o, um, se creează un efect de pârghie prin utilizarea acestei facilități și se degajă noi investiții prin acest instrument al BEI. Nu am reușit să uh, calculăm exact cum s-ar fi dezvoltat investițiile fără participarea BEI, dar putem constata că la întrebările concrete pe care le-am pus beneficiarilor finali, s-a răspuns în mod repetat că fără Um, finanțarea de completare oferită de BEI, nu ar fi fost posibile foarte multe proiecte de investiții. Se vede în Kenya și în Uganda, uh, unde s-au făcut proiecte foarte concrete la fața locului. Am participat și eu la o misiune în Uganda și împreună cu auditorii am vizitat um, exploatări agricole și IMM-uri finanțate datorită facilității de investiții. Impresia mea generală a fost una bună. Am avut două recomandări legate de linia de credit pe care Bay le-a acceptat. În primul rând, dorim o mărire a transparenței, um, iar beneficiarii, care uh, erau IMM-uri în acest caz, trebuie să fie informați uh, când primesc banii și mm, trebuie să fie informați cu privire la condițiile de obținere a finanțării, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna. De asemenea, considerăm că ar fi utilă o asistență tehnică pentru că uh, de multe ori considerăm că beneficiarii final nu au fost corect informați cu privire la toate condițiile. Considerăm că um, domnul Malmström este uh, disponibil să vă răspundă la orice întrebări ați, ați mai avea. El este team leaderul pe acest proiect și vă stă la dispoziție, cum am spus. Mulțumesc că întotdeauna a fost foarte clar. Raportor în Parlament este Bart Stas. Vă rog. Eh, Danke, voorzitter. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Voiam să-i mulțumesc domnului Lene pentru munca depusă, voiam să mulțumesc și echipei sale, pentru că întotdeauna acest gen de activități se realizează în echipă. Și a spus-o și domnul Lene, vorbind despre un raport special care ilustrează buna colaborare între Comisia noastră din Parlamentul European și Curtea de Conturi. Pentru că noi trebuie să plasăm acest um, instrument în cadrul procedurii de descărcare și asta și dorim să facem prin acest raport. Credem că um, momentul ales este unul dificil pentru că revizuirea de la jumătate de mandat trebuie să um, se refere la facilitatea de investiții. Raportul este unul pozitiv și cred că trebuie să evidențiem acest fapt. În ceea ce privește coerența dintre această activitate și întreaga politică de dezvoltare, E necesară o bună cooperare între BEI și Comisia Europeană și apoi e foarte importantă selecționarea programelor, a spus-o și domnul Lene. Este vorba aici de un prim raport și um, putem spune că e un uh, adevărat botez al focului pentru că raportul a trebuit să se facă în termen foarte scurt și am avut ocazia să discut săptămâna trecută cu domnul Lene la Strasburg și am înțeles că Curtea de Conturi are intenția de a extinde sfera acestor anchete și de asemenea să își uh, mai pună la punct metodologia. Aș dori să știu dacă această facilitate are o plus valoare. Domnul Lene ne spune că da, că e foarte clar, Însă metodologia poate că nu este chiar 100% perfectă. A spus-o și domnul Lene, care a fost pe teren în Uganda și a văzut cu ochii lui cum sunt realizate proiectele. Într-adevăr, am discutat și săptămâna trecută cu domnul Lene. Acest proiect s-a putut um, realiza datorită implicării acestor actori. Și în acest sens, aș dori să vă fac o propunere. Știu că nu e totdeauna ușor să facem recomandări, dar cred că ar fi bine să ne însușim cuvintele de ordine performanță și eficacitate, dar și ecologia și uh, deontologia și egalitatea. Cred că poate să fie un exercițiu foarte bun să încercăm să respectăm aceste două obiective. Sunt de acord cu recomandările Curții de Conturi și mi-aș dori foarte mult ca și Comisia Europeană să țină cont de acest proiect legislativ, mai ales în ceea ce privește noul mandat al BEI. Și consider că este absolut necesar să reușim să facem acest lucru în perioada post-Cotonou. În proiectul meu de raport uh, v-am prezentat și noua realitate în care ne înscriem, pentru că săptămâna aceasta a început COP21 la Paris, iar acum câteva luni la ONU, obiectivele um, de dezvoltare durabilă au fost prezentate. Ar trebui să ne gândim la modalitățile în care facilitatea de investiții ACP poate să țină cont de toate acestea. În combaterea schimbărilor climatice ar fi important să ținem cont de toate aceste lucruri. Și cred că trebuie să ne gândim, deci, la toate aceste lucruri și să discutăm, nu doar aici, ci și la Comisia DEVE a Parlamentului European. Și, în ultimul rând, aș avea o remarcă de procedură. Cred că trebuie să spunem foarte clar că facilitatea de investiții ACP este finanțată din banii contribuabililor, iar noi, ca autoritate bugetară, ca autoritate care acordă descărcarea de gestiune, Parlamentul European trebuie să poată să, să controleze mai bine banii cheltuiți în acest cadru. Și eu vă propun să revenim la subiect și în cadrul exercițiului de descărcare bugetară și de control bugetar. Și în cele din urmă, uh, reuniunile între Parlamentul European, Curtea de Conturi și Comisie trebuie să fie continuate în temeiul articolului 172 din tratat, iar acordul pe care l-am avut până acum trebuie reînnoit. Și în luna aprilie, când ne vom ocupa de descărcare, cred că va trebui să ținem cont și de faptul că trebuie extinse competențele de audit ale Curții de Conturi pentru toate proiectele BEI și, de asemenea, pentru fondul de investiții. Cred că competențele de control ale curții de conturi trebuie să fie consolidate. Acestea ar fi toate observațiile pozitive legate de um, prezentarea curții de conturi și voi asculta cu plăcere pe toți colegii care mai sunt interesați de subiect. Mulțumesc. Domnul Jdehovski dorește să ia cuvântul. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, și um, raportorului și domnului Lene pentru acest raport foarte interesant. Ați uh, menționat efectul de pârghie al investițiilor sau posibilor investiții prin acest program. Puteți să ne dați mai multe detalii în legătură cu modul în care putem accelera investițiile sau de unde putem obține acest efect de pârghie? Pentru că aceasta este partea din raportul dumneavoastră care mă interesează cel mai mult. Mulțumesc. Doamna Ayala, vă rog. muchas gracias. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze, a trebuit să mă absentez un pic, a trebuit să merg la o altă dezbatere. Bun, mai întâi în numele doamnei Hova, care nu poate fi de față astăzi, doream să vă mulțumesc uh, să mulțumesc curții de conturi pentru că mesajul este unul foarte clar, e un instrument foarte important pentru noi, pentru că e un instrument, să zicem așa, standard și deci merită în orice caz să uh, apart, garanții la Uniunea Europeană, dar pentru a putea face acest lucru e clar că uh, trebuie să respingi pedepsa cu moartea. Da, dar noastră vorbiți la alt punct, la alt, uh, la alt raport. Sorry, but it was, it was on ACP. Îmi cer scuze, dar era vorba de ACP. Nu, bun, îmi cer scuze, am, am greșit. ich habe mich auch auf die, auf die Rednerliste Și eu doresc să iau cuvântul. Sunt uh, puțin iritată pentru că unele ONG-uri au început um, să se plângă de acest raport. Oxfam a um, făcut uh, un comunicat de presă și mai cine? Încă două, trei ONG-uri și un grup de ONG-uri s-au exprimat foarte negativ la adresa acestui raport, pentru că se consideră că nu ar fi o evaluare mm, uh, independentă și că nu se ține cont de efectul asupra beneficiarilor. De aceea voiam să îl mm, rog pe membrul Curții de Conturi să reacționeze și la aceste plângeri ale ONG-urilor eu nu, am ocup, nu am putut răspunde pentru că nu m-am ocupat atât de detaliat de acest subiect. Și în al doilea rând aș dori să mă refer la recomandări. Cred că ar fi putut să conțină mai multe recomandări acest raport. Prima, prima recomandare este transparența, aceasta bineînțeles e de la e clară, e de la sine înțeles că trebuie să fie informați beneficiarii cu privire la sursele de finanțare, iar a doua uh, recomandare nu am înțeles-o prea bine, nu știu ce se află la baza ei. E vorba de a oferi asistență tehnică în măsură mai mare, dar ce se înțeleg? Că nimeni nu a beneficiat de asistența tehnică pentru că beneficiarii nu știau că se poate sau pentru că nu s-a făcut așa cum uh, ar fi trebuit? Aș dori să ne spuneți mai multe în acest sens. Și apoi să-mi spuneți de ce sunt doar două recomandări, pentru că totul zbârnăie sau de ce? A, minunat. Am să dau cuvântul și reprezentantului Comisiei Europene. De la DigiDevco. Am ascultat doamna Schmidt și domnul Țeler, mai vreau să mai ia cuvântul. Nu vă văzusem. Claudia, te rog. Da, mulțumesc. Aș dori să susțin cele spuse de colegul Stas, pentru că și eu cred că în procesul de descărcare de gestiune ar trebui să acoperim toate activitățile BEI. Mi se pare foarte pozitiv acest raport și am o întrebare. Cum uh, anume ați ales tranzacțiile pe care le-ați auditat și care este situația restului de 25%? Uh, putem considera că și restul sunt tot la fel de pozitive? Pentru că e foarte diferit acest raport de multe altele de care ne ocupăm, pentru că, bine, ați spus că trebuie informați beneficiarii cu privire la sursele de finanțare și că ar trebui să se ofere mai multă asistență tehnică, da, sigur, dar încă o dată aș vrea să vă întreb cum ați ales proiectele auditate și de ce nu ați ales și altele și uh, dacă, vreau să știu și dacă din, pe lângă cele alese veți mai audita și altele. Domnul Țeler. Am avut această discuție și la DV. Um, ONG-urile acestea se plâng că nu, nu se mai folosește finanțarea clasică în cadrul asistenței pentru dezvoltare că adică se folosește această nouă cale prin intermediul BEI, mm, ONG-urile consideră că mm, nu e bine pentru că este o afacere bancară și că practic BEI intervine mm, folosind și capital de risc și că practic se face profit de pe urma fondurilor uh, dedicate acestei facilități dar asta se întâmplă tocmai pentru ca noul fond să poată fi finanțat în permanență din nou, fiind un revolving fund. Și um, eu cred că trebuie să susținem BEI, deficiențele numite în raport, um, sunt lipsa de transparență, nu e totdeauna clar atunci când banii sunt transferați în statele beneficiare la bănci, nu este clar pentru beneficiarii de tip IMM-uri că pot să acceseze fondurile, dar, dragi prieteni, avem astfel de, de probleme și în Uniunea Europeană. Sunt multe bănci care mai întâi vor, vor să-și mărească capitalul propriu înainte de a acorda credite. a spus-o și domnul raportor de la Curtea de Conturi, și anume că trebuie să putem controla mai mult instrumentele extrabugetare ale Uniunii Europene. Este important de asemenea să ameliorăm strategia, strategia de uh, informare, strategia de evaluare. Eu, în orice caz, cred că Fondul European pentru Dezvoltare ar trebui să fie inclus în buget și să nu se mai afle în această zonă gri. Mulțumesc! Mulțumesc! Au fost destul de multe întrebări referitoare la raport și deci cred că ar trebui să dăm cuvântul domnului Lene de la Curtea de Conturi din nou. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc pentru multele întrebări interesante și contribuții la dezbatere. Mulțumesc mult uh, raportorului și pentru documentul de lucru, care este foarte pozitiv. S-a făcut referire la proiectul de aeroport din Uganda. Eu pot să vă spun că din experiență am văzut că un proiect tipic care dovedește foarte concret um, plus valoarea acestei facilități de investiții, pentru că a fost foarte clar uh, din partea beneficiarilor finali că nu s-ar fi putut realiza niciodată acest proiect fără sprijinul BEI. Pentru că altfel ar fi fost nevoiți beneficiarii să ia credite în monedă locală și atunci um, povara ar fi fost atât de mare încât uh, câștigul obținut nu ar fi putut compensa dobânzile. Deci uh, dobânzile erau de, ar fi fost de peste 20% și datorită um, uh, participării BEI, dobânzile au ajuns la un nivel în, la care investițiile erau justificate și profitabile. S-a vorbit despre gradul de risc, da, așa este, Există un grad de risc la aceste investiții, dar acesta este și sensul acestor facilități. Se ajută investițiile care nu s-ar putea face în uh, moneda locală. În ceea ce privește respectarea ecologiei, egalității și a eticii, am spus-o și mai devreme, noi nu considerăm că există probleme specifice aici. Și anume, avem o legislație specifică care poate fi verificată. E matema și avem și um, prevederi matematice de calcul care pot fi și ele verificate. Dar um, la regulile etice uh, e cam greu să se verifice exact fiecare punct. De aceea este necesar ca um, uh, să se încerce întotdeauna să se țină cont de toate aceste aspecte și am să preiau ce ați spus dumneavoastră. Trebuie poate să discutăm uh, fundamental acest uh, subiect când vom avea ocazia, dar e greu să faci un întreg catalog de puncte de etică. De aceea este mai dificilă și verificarea. Uh, pentru că riscă să intervină subiectivitatea și elemente politice și nu e treaba noastră la Curtea de Conturi să ne ocupăm de aceste lucruri. Apoi, acordul tripartit, tripartit între BEI, Comisie, se lucrează la el și tocmai în legătură cu această verificare eu vreau să spun că colaborarea cu BEI a mers fără niciun fel de problemă. Nu au existat niciun fel de probleme demne de a fi numite, au fost mici dificultăți, dar nimic uh, semnificativ. În legătură cu chestiunea instituțională, dată fiind funcția mea anterioară, nu am să mă exprim, uh, E vorba de um, o decizie a legiuitorilor din Uniunea Europeană, dar eu personal nu vreau să mă exprim pentru că eu am o relație specială cu Parlamentul și uh, în ultimii ani nu s-a schimbat această poziție. În uh, legătură cu ce spunea domnul Jehovski, ce putem face pentru a ameliora investițiile, din perspectiva BEI, și aceasta este și consecința logică a acestui raport, uh, se face tot ce trebuie făcut, tot ce se poate face. Opinia mea personală este mm, că acest model de revolving credit, acest model în care se oferă finanțare la același nivel și în care mm, banca își asumă o parte din finanțare egală cu mm, creditul asumat de beneficiar, este un model foarte bun. Și în cadrul așa numitului plan Juncker, în cadrul ESI, cred că trebuie preluată această idee, iar eu personal uh, aș recomanda acest instrument, pentru că mi se pare că are o eficiență foarte mare și poate să-și aducă o contribuție foarte importantă, mai ales în așa numita lume a treia. Poate oferi un ajutor foarte eficient și de asemenea poate să atragă implicarea economiei private, dar este opinia mea personală. În legătură cu întrebarea doamnei um, președinte, ați vorbit de un comunicat de presă al mai multor ONG-uri. Da, l-am citit și eu. Cred că domnul Zeller a um, abordat un punct concret. Acesta are legătură cu faptul că, din perspectiva ONG-urilor, această formă de asistență prin acordare de credite bancare nu este foarte um, corectă și că sunt, nu sunt implicați suficienți uh, actori se consideră subiect, că intervin criterii subiective. Eu nu sunt neapărat de acord, eu cred că această formă de finanțare este una foarte uh, rezonabilă pentru că permite o finanțare de nivel legal și uh, se, pot, se pot respecta interesele care existe, există. Dar pot să preiau critica, în orice caz cred că am făcut un raport bun. În ceea ce privește recomandările, într-adevăr, raportul nostru conține doar două recomandări, de ce nu mai multe? În principiu pentru că nu am uh, găsit nimic altceva de criticat și nimic care să implice niște recomandări ulterioare. Am uh, avut multe discuții și în camera în care am lucrat, la nivel intern, în camera de audit, uh, s-a spus că, până la urmă, e un raport pozitiv, cu rezultate pozitive, ceea ce e un lucru bun, până la urmă, nu e un lucru rău. Și de aceea am fost și eu de părere că este corect să rămânem la aceste două recomandări și să nu le depășim. În ceea ce privește uh, cele 25%, Uh, și dacă partea din proiecte care nu au fost auditate merg la fel de bine ca celelalte, nu putem niciodată să știm așa ceva, dar poate team leaderul care m-a însoțit va mai, vă mai poate spune două, trei cuvinte despre cum am ales proiectele. Bun, domnului Țelăr i-am răspuns. Doamnă președinte, cam acestea ar fi punctele pe care doream eu să le abordez și vă rog să dați cuvântul și colegului meu, domnul Maxstrom, care a fost team leader. Vă rog, aveți cuvânt. Yes, uh, concerning the selection. În legătură cu selectarea proiectelor, trebuie să ținem cont și de faptul că s-a făcut o evaluare importantă la jumătatea perioadei uh, la solicitarea comisiei. S-a publicat un raport în 2009, nu, pardon, în 2010 și am decis să ne limităm la contractele semnate după această, acest raport de evaluare de la jumătatea perioadei, deci la perioada 2011-2014. Deci, uh, pentru contractele și investițiile semnate între 2011 și 2014. Ehm, de aceea a fost posibil să evaluăm rezultate finale pentru că am evaluat finanțare pe termen lung. Mm, din cele 20 de proiecte selectate în cooperare cu uh, BED ehm, s-au s-au propus uh, deci aceste proiecte pentru a acoperi diferite zone geografice, diferite proiecte de infrastructură linii de credite. Am uh, discutat împreună um, proiectele alese și am acoperit aproape 30% din proiecte ca volum din populația totală în perioada 2011-2014. Cam atât. Um, mulțumesc. Deduc că nu s-au ales doar cele mai uh, strălucitoare proiecte bei, ci că s-a făcut realmente un mix. Este clar că e mai durabil să se procedeze așa. De la Direcția Generală DEVCO, domnul director Ridolfi, pe care îl cunoaștem de ieri. Domnul Ridolfi și vă stau la dispoziție să uh, vă întrerup, să știți, dacă vă lungiți prea mult. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că ne vedem din nou. Uh, după ce ne-am văzut deja ieri, ne vom vedea poate și în această după masă. Comisia Europeană, stimați deputați, este mulțumită cu concluziile curții și anume că facilitatea de investiții oferă valoare adăugată cooperării pentru dezvoltarea Uniunii Europene. Operațiunile sale sunt coerente cu cooperarea Uniunii Europene pentru dezvoltare cu țările ACP. Vom continua eforturile noastre de a colabora strâns um, cu uh, Banca de Investiții și pentru a asigura coerența cu strategiile și obiectivele de dezvoltare. După cum știți, facilitatea uh, este, are ca țintă investiții viabile și prin granturile și facilitățile trebuie să eliminăm pe cele care nu sunt viabile sau sunt marginal viabile. Schimbul de informații și operațiuni de finanțat prin uh, facilitatea de uh, investiții sau resurse proprii ale <coughs> BEI, uh, ținând cont de obiectivele în țările de origine, sunt esențiale. Deci, cu siguranță, vom ține cont de recomandările pentru că este în interesul nostru să avem uh, un uh, schimb de opinii cât mai bun cu Comisia la nivel central și în delegație, așa cum s-a întâmplat și în trecut. Aceste două recomandări sunt foarte concrete și doresc să vă asigur că Comisia Europeană și DEFCO vor colabora strâns Cubei pentru a asigura punerea în aplicare cu succes a celor două recomandări. Vom încerca, în contextul facilității de investiții ACP, să verificăm că recomandările uh, sunt luate în considerare în momentul în care se transmit observații în legătură cu investițiile concrete uh, propuse Consiliului uh, Facilității de Investiții ACP. După cum știți, DEFCO transmite poziția sa în scris. Uh, există, se face o cerere de clarificare, un schimb de informații la um, sediul comisiei, dar bineînțeles și în delegație este important să se Uh, cunoască toate aceste aspecte. În încheiere, doresc să asigur membrii acestei comisii că DEFCO ține cont de activitatea facilității DEFCO, care este esențială pentru accelerarea anumitor investiții viabile și productive și ne vom sprijini în continuare în cadrul acțiunilor noastre pentru ameliorarea guvernanței, în dialogul la nivel politic și de politici în fiecare țară, pentru că fiecare investiție trebuie să aibă loc într-un cadru care să permită investițiile și pentru a ne asigura că aceste investiții ajung la cei mai săraci. Mulțumesc! Eu am fost frustrată când am văzut prima recomandare pentru că am crezut că am depășit de mult uh, epoca în care trebuie măcar să se știe ce finanțează Uniunea Europeană. Dar iată că transparența e totuși recomandată. Și acum are cuvântul raportorul. Mulțumesc. Doamnă președinte, doresc să vă spun că sunt puțin mirat de observația dumneavoastră în legătură cu rapoartele negative din partea ONG-urilor. Cunoașteți bine poziția mea în legătură cu lobby-urile, dar dacă nici Oxfam nu mai reușește să mă găsească, să mă contacteze ca raportor, mă, mă, mă mir tare. Uh, eu invit ONG-urile să-mi transmită observațiile lor și informațiile negative, criticile, dacă există, sunt la dispoziția lor. Poate domnul Lene are dreptate când spune că în legătură cu acest uh, instrument specific, ONG-urile nu au dreptate pentru că este un uh, instrument foarte diferit ONG-urile au dreptate când spun că în politica de dezvoltare și în noile instrumente, cum ar fi blending-ul, mm, au temeri să fie date la o parte, dar nu în ceea ce privește acest instrument. Am notat ceea ce ați spus, uh, Oxfam și alte ONG-uri ar fi făcut critici. Uh, nu, am, nu eram la curent, dacă aș fi știut uh, de, de aceste critici, cu siguranță aș fi ținut cont de ele și putem să modificăm documentul meu de lucru dacă e nevoie. Mulțumesc și aici se încheie acest punct de pe ordinea de zi și trecem mai departe la următorul raport special. Este vorba despre tortură și pedepsa cu moarte, e vorba de raportul numărul 9, sprijinul acordat de UE luptei împotriva torturii și a pedepsei cu moartea. Membrul responsabil de la Curtea de Conturi este domnul Klaus Heiner Lene încă o dată și îi dau cuvântul imediat ca să ne prezinte acest raport foarte important din perspectiva drepturilor omului. I-am invitat și pe sub, membrii subcomisiei DROA și începem la timp, pentru că cine nu a venit încă nici, nu cred că mai vine. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest raport special 9-2015 analizează sprijinul UE acordat pentru combaterea torturii și abolirea pedepsei cu moartea și am constatat următoarele. Tortura este foarte larg răspândită, 58 de state încă o folosesc, la fel și pedepsa cu moartea, iar abolirea acesteia este o prioritate a politicii UE pentru drepturile omului. Curtea a verificat uh, instrumentul IEDDO, și folosirea lui în combaterea torturii și abolirea pedepsei cu moartea. Am vrut să vedem dacă este realmente eficient. Acesta este cel mai important instrument pentru susținerea democrației și drepturilor omului. O mare parte din fondurile EDDO sunt alocate unor ONG-uri pentru uh, proiecte. Curtea a verificat cheltuirea fondurilor în perioada 2007-2013, ultima perioadă de programare. Bugetul total al IEDDO pentru această uh, perioadă a fost de 101 uh, milioane. 101 miliarde, mă scuzați, și au fost alocate 100, cam 101 milioane pentru combaterea pedepsei cu moartea și abolirea torturii. Uh, bani folosiți în China, în state din America de Sud și nu numai. Pe total, imaginea este pozitivă, mult mai multă lumină decât umbre. Fondurile, utilizate, fondurile alocate sunt utilizate pentru proiecte ce au drept obiectiv uh, abolirea torturii și a pedepsei cu moartea și credem că acestea sunt corecte. Mai sunt câteva aspecte care pot fi ameliorate. Curtea are mai multe recomandări. Prima recomandare. Credem că fondurile trebuie și mai bine țintite. Fondurile sunt uh, foarte um, uh, împrăștiate. Au fost finanțate 183 de proiecte în 120 de state în 2007. Dacă suma totală e cam de 100 de milioane, vă dați seama cât de puțin bani sunt uh, alocați în fiecare țară. Ar trebui să se concentreze mai bine aceste finanțări și să se respecte strategia anuală. Ar trebui uh, să existe o coordonare mai bună cu alte inițiative ale UE, după părerea noastră. Echipele noastre de audit au avut impresia că până la cazul Georgiei, care a mers în mod interesant foarte bine, nu s-a produs niciun fel de coordonare. Alegerea proiectelor ar trebui mai bine făcută, procedurile de selecționare nu au fost suficient de stricte, după părerea noastră, Chestionarele de evaluare și orientările trebuie ameliorate, de asemenea este nevoie de o evaluare mai coerentă. E clar că e dificil de făcut acest lucru pentru că se pune problema măsurării încălcării drepturilor omului, ceea ce este destul de complicat. A patra propunere este să se utilizeze mai bine șansele de ameliorare a propunerilor de proiect. Solicitanții pot depune cererile um, doar declarând ce obiective au, ceea ce e foarte bine, dar nu se face suficient. Credem că ar fi nevoie de o măsurare a performanței ameliorată și de asta această părere o împărtășește și Comisia și uh, credem că, în general, proiectele IEDDO ar trebui să fie ameliorate și să fie ameliorată corelația dintre obiectivele urmărite și măsurile utilizate. De asemenea, este importantă și durabilitatea organizațiilor implicate. Este vorba mai ales de mici ONG-uri locale care acționează în teritoriu din câte am observat noi, unele ONG-uri au trebuit să își oprească activitatea și să concedieze, să-și concedieze angajații atunci când se termină un proiect. Astfel se pierde foarte mult know-how și foarte multă competență. Deci ar trebui să susținem independența ONG-urilor să stimulăm acordarea de uh, credite, de microcredite. Um, în Congo a existat un proiect pentru a sprijini victimele violențelor sexuale și e important ca astfel de mici proiecte să fie susținute în continuare. Dacă mai aveți uh, întrebări de detaliu, team leaderul care a lucrat la acest proiect este alături de mine și vă stăm la dispoziție amândoi ca să vă răspundem la întrebări. Mulțumesc! Da, Mulțumesc. Domnul Tamaș Dehovski este raportor, vă rog. Tak, eh, já bych chtěl, eh, děkuji paní předsedkyně, vážení. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Aș dori mai întâi să mulțumesc Curții Europene de Conturi pentru acest raport excelent și în mod deosebit domnului Lene care a prezentat raportul și pentru discuțiile noastre în timpul pregătirii acestui raport. Abordarea dânsului este completă și mă bucur că tocmai domnul Lene se ocupă de acest raport, pentru că astfel se poate asigura un anumit nivel de coerență. După părerea mea, este un raport foarte interesant care arată cât este de eficient acest instrument financiar pentru drepturile omului se, prin acest instrument se oferă granturi uh, organizațiilor societății civile. Așa cum a spus domnul Lene, s-au um, oferit, deci s-a evaluat uh, modul în care s-au finanțat aceste proiecte și cât de durabile sunt rezultatele obținute și acest lucru este la fel de important, dacă nu mai important decât sumele um, oferite. În mare parte sunt de acord cu Curtea de Conturi. Cred că în acest audit se subliniază aspectele cele mai importante legate de acest instrument și uh, se prezintă proiectele care au reușit să ducă la, asta, la crearea de structuri interne durabile pe termen lung. Și acestea sunt genul de proiecte pe care trebuie să le sprijine Uniunea Europeană și pe viitor. Instrumentele similare cu uh, uh, instrumente similare cu acesta pentru societatea civilă trebuie să fie pe ordinea de zi uh, pentru ca politicile noastre să rămână realiste. Atunci când vine vorba de instrumente pentru a investi în drepturile omului, uh, în mod clar, sistemul va avea anumite limite inerente, pentru că nu se finalizează măsuri uh, măsurabile, cum ar fi pentru construcție de infrastructură. Sunt proiecte mult mai abstracte, depind mult mai mult de situația politică din țara în care um, se pun în practică. De aceea, așteptările noastre nu trebuie să fie excesive. Mai ales când vine vorba de ce putem realiza cu astfel de instrumente. Nu doresc să spun că uh, nu este important să finanțăm lupta pentru drepturile omului. Din potrivă, suntem foarte mândri că aceasta este una dintre prioritățile Uniunii Europene pentru următorii șapte ani. De aceea, trebuie să fim foarte atenți ce finanțăm. Pentru întreaga perioadă de programare bugetară 2007-2013 s-au finanțat au existat doar 100,9 milioane de euro disponibili, deci o sumă mică. Dacă ne gândim că sunt pentru proiecte în toată lumea. După părerea mea, această abordare cu o sumă foarte limitată nu poate fi foarte eficace și spun acest lucru în documentul de lucru. Pentru a obține schimbări trebuie să ne concentrăm pe prioritățile noastre uh, Um, cele mai mari în țări în care contextul politic permit măcar un succes parțial al acestor proiecte. Voi da un exemplu, dacă îmi permiteți. Probabil nu vom reuși să convingem Partidul Comunist Chinez să înceapă dintr-o dată să respecte drepturile omului dacă plătim pentru o campanie. Pe de altă parte, cu siguranță vom putea finanța sprijinul juridic pentru uh, cei condamnați la moarte în China sau să ne concentrăm pe cazurile cele mai cunoscute. Doresc să adaug faptul că este greu să măsurăm uh, impactul acestor investiții la nivel de drepturile omului, pentru că rezultatele sunt influențate de multe elemente. Un element esențial din raportul, cu părerea mea, este faptul că Comisia are strategii uh, Um, pentru fiecare țară cu analize specifice a situației drepturilor omului din țara respectivă, din diferite regiuni și aceste rapoarte trebuie să fie strâns legate, coerente um, cu investițiile noastre. Astfel vom putea face economii. După părerea mea, această strategie este esențială pentru a folosi eficient aceste resurse și de aceea cred că trebuie să comunicăm public informații în legătură cu cei care selectează proiectele de finanțat. O altă întrebare adresată Comisiei se referă la nivelul redus de sinergii între uh, IEDDO și alte acțiuni ale Uniunii Europene în aceste regiuni. Cred că trebuie să ameliorăm interoperabilitatea uh, finanțării lor Uniunii Europene. Din păcate, acest lucru nu face decât să confirme ceea ce a spus și Curtea de Conturi în raportul său anual, adică că eficacitatea tuturor acestor elemente, variabilitatea proiectelor și mai departe, pot ameliora, pot uh, duce la un impact final mai mare al fondurilor um, investite astfel. Și în încheiere, doamnă președinte, trebuie să spun că un element important pentru noi, membrii uh, Comisiei Cont, este faptul că ONG-urile care primesc aceste fonduri deseori depind de banii de la Comisie și nu pot să supraviețuiască fără această finanțare. Deci, um, pe de o parte, pierdem valoarea adăugată. Dacă oprim finanțarea, practic pierdem tot know-how-ul pe care l-au obținut de-a lungul anilor aceste organizații. Dar trebuie să ne bucurăm de faptul că Comisia permite acestor organizații să folosească fondurile um, pe care le oferă și pentru ridicarea de alte fonduri. Cred că este un exemplu pe care îl putem să dezvoltăm pe viitor pentru că aceste organizații uh, să poate să existe în continuare și după ce cheltuiesc toate fondurile de la IEDDO. Și pentru noi acest element este crucial. Mulțumesc foarte mult! Ja, da, vielen Dank! Vă mulțumesc! Și acum are cuvântul doamna Iala. Mulțumesc, doamna președinte. Acum sper eu că intervin bine, îmi pare rău, am amestecat foile și e clar că e vorba de o prezentare foarte interesantă din partea domnului Lene. Îmi cer scuze pentru intervenția mea precedentă. Vreau să mulțumesc domnului raportor pentru documentul excelent pe care ne-l propune și vreau să mulțumesc și pentru documentul excelent din partea Curții de Conturi. Acum, deși înțeleg care este poziția uh, Curții de Conturi, uh, Uh, nu împărtășesc întotdeauna poziția sa, pentru că în cazul acestui instrument, pentru a susține propunerea europeană și valorile europene de luptă împotriva pedepsei cu moartea și de luptă împotriva torturii, faptul că există niște fonduri așa de dispersate, de fărâmițate, pentru că nu prea, sunt, nu prea e buget, Uh, și faptul că eventual am putea avea mai puține țări, mai puține inițiative, ar putea să fie o posibilitate de viitor. Eu cred că nu, ar trebui mai degrabă să spărim fondurile, să spărim bugetele, în așa fel încât să facem față tuturor necesităților. Ceea ce mi se pare fundamental este să nu reducem uh, Uh, fondurile, în ciuda acestei dispersări, pentru că dacă există un ONG mic, un avocat, așa cum am avut ocazia să întâlnim de mai multe ori, care e izolat, dar care luptă împotriva pedepsei cu moartea, împotriva torturii, asta poate să dea rezultate. Eu știu, o, o filială mică a unei agenții care luptă pentru drepturile omului și care luptă pentru, eu știu, drepturi în situații de dictatură și așa, în cazul unor regimuri uh, oribile, așa cum spunea domnul Ștehovski, cum ar fi, spre exemplu, în China, eu cred că merită ca Uniunea Europeană să transmită un semnal clar că suntem de partea lor, deși e vorba de sume mai mici. Eu știu că da, sunt niște fonduri mai mici, mai uh, greu de accesat, dar uh, foarte utile în situații atât de dificile. Și pot să vă spun cu experiența din țara noastră, nu e suficient ca să găsești o soluție doar în ceea ce privește fărămițarea acestor fonduri, ci trebuie să vezi și impactul, nu? Trebuie să vezi uh, că de multe ori e o muncă de durată. Deci, nu, o, o, o concentrare a fondurilor nu este suficientă pentru a face față amplorii problemei. De aceea noi ne permitem să sugerăm, să acoperim cât mai mult, un număr cât mai mare de țări, un număr cât mai mare de inițiative și dacă ne dorim un impact mai puternic, atunci trebuie să sporim bugetul, nu? Și uh, având în vedere revizuirea din 2017, vom insista în acest sens. Actorii de pe teren ne cer întotdeauna să avem o, uh, a, o sporire a fondurilor, pentru că știm că există tot felul de filiale, uh, eu știu, ale Daesh, spre exemplu, în diferite țări și e nevoie de o prezență sporită a Uniunii Europene, mai ales pe aceste aspecte fundamentale, cum a sunt uh, abolirea pedepsei cu moartea și uh, să-i ajutăm pe toți cei care doresc să evite această pedapsă și, evident, pe de altă parte, și lupta împotriva torturii, în așa fel încât aceasta să dispară e unul dintre instrumentele cele mai oribile pe care noi trebuie să le combatem în momentul în care vrem să promovăm democrația și drepturile omului. Și vreau să mulțumesc domnului Cehovski pentru colaborare. Am avut o colaborare foarte pozitivă. Mulțumesc! Nächste auf der Rednerliste ist die Frau Kollegin Schulin, bitte. Și acum are cuvântul doamna Șulin, vă rog. Hvala za besedo, poročevalka. Zahvala. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc și eu domnului Lene și domnului Sehovski pentru acest raport foarte bun și pentru punctul dumneavoastră de vedere personal prezentat în legătură cu această chestiune. Deci discutăm despre raportul pe 2014 în legătură cu lupta pentru abolirea pedepsei cu moartea și a torturii și privim puțin spre trecut ca să vedem ce s-a ameliorat și ce mai trebuie să făcut, unde trebuie să ne concentrăm eforturile. Cu siguranță deo ca instrument financiar uh, de sprijin acordat ONG-urilor este un instrument foarte important, dar cred că nu este suficient, că sumele disponibile nu sunt suficiente dacă cu adevărat dorim ca situația să se amelioreze în acest uh, domeniu doar dacă alocăm sume mai mari de la buget, vom uh, putea obține cu adevărat rezultate, dar nu numai, trebuie să îmbunătățim și proiectele în sine. Și o, Uniunea Europeană are ca obiectiv ameliorarea situației drepturilor omului în lume și lupta împotriva pedepsei cu moartea este și pedepsa cu moartea este una dintre încălcările fundamentale a drepturilor omului, dreptului la viață. De aceea trebuie să abordăm acest subiect cu multă responsabilitate. Pedepsa cu moartea este inacceptabilă din punct de vedere etic și legal, juridic. De aceea sunt de acord cu raportorul care crede că drepturile omului reprezintă o parte fundamentală a acțiunii externe a Uniunii Europene și trebuie să ne concentrăm în mod continuu asupra lor pentru că este una dintre principalele priorități ale Uniunii Europene multe pedepse cu moartea, multe cazuri de tortură în țări din lumea a treia. Sunt dovezi ale faptului că rămân multe de făcut în acest domeniu. Lipsește, de asemenea, o politică mai coordonată, mai eficientă, mai orientată spre rezultate din partea Comisiei, pentru că doar identificând clar prioritățile, concentrându-se clar pe obiective, va reuși să amelioreze eficiența instrumentului IEDDO. Dar uh, sunt de acord că avem nevoie de o, uh, de o finanțare rapidă a proiectelor ONG-urilor uh, și eficientă, dar și din punct de vedere conceptual și al timpului și a structurii, aceste uh, sisteme trebuie să fie eficiente. Sprijinim aceste ONG-uri pentru că doar astfel vor putea să-și continue activitățile pentru a obține rezultatele pe care le dorim. Și noi mulțumesc! Next of the journalist. Urmează doamna Dlabaiova. Thank you very much. Um... Mulțumesc. Mă concentrez pe elementele pragmatice. Nu eu sunt raportor din umbră, dar uh, colegul raportor din umbră nu este prezent astăzi. Voi pune câteva informații specifice. Mulțumesc domnului Lenin și domnului Stehovski pentru excelentul raport. Mai întâi o întrebare. La liniatul 26 din raportul special văd că între 2007 și 2009 sumele au crescut pentru a reduce numărul contractelor și deci, cantitatea sau sarcina de lucru a comisiei. Mă întreb dacă există corele, corelație pozitivă între mai puțină muncă pentru comisie și calitatea proiectelor care a crescut, dacă a crescut. O altă întrebare se referă la un lucru deja menționat de domnul Tehovski. În aliniatele 51-53 observăm că organizațiile societății civile care pun în aplicare proiecte nu pot să se... Uh, sunt dependente de finanțarea din partea noastră. Nu pot să supraviețuiască fără ea. Mă întreb ce face Comisia pentru a asigura pe de o parte că activitățile care fac uh, aceste ONG-uri mai durabile să fie încurajate, ținând cont de faptul că în anumite situații acest lucru nu e posibil și, pe de altă parte, ce face Comisia pentru ca ONG-urile să poată să solicite finanțări suplimentare mai ușor. O întrebare legătură cu alineatul 54, în care în raportul special se spune că proiectele Știți ce spune aliniatul 54. Vă întreb cum se consideră un proiect ca având succes dacă impactul nu indică succesul. Deci cum definiți succesul unui proiect? Pe baza cărui indicator hotărâți că un proiect este de succes? Și un element legat de aceasta, proiectele sunt descrise în, rap- descrise în raport ca fiind prea ambițioase. Vă întreb, de ce sunt prea ambițioase? Ca să fie selectate sau de ce? și cum pot fi încurajați cei care creează aceste proiecte să fie mai realiști legături cu impactul posibil. Și o ultimă întrebare legătură cu țările în care s-a mers în inspecție în timpul uh, uh, elaborării raportului. Georgia a fost dată ca exemplu de bune practici, dar nu ați menționat Congol și Africa de Sud. De ce? Deci sunt informații foarte concrete. Întrebări foarte concrete. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut. Letzter auf der Liste, Kollege uh, Czarnecki, bitte. Și acum domnul Czarnecki. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, tym razem będę mówił po polsku. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi polonă. Doresc să-l felicit pe domnul Lene pentru raportul său și pe raportul nostru, pe domnul Zachowski. Trebuie să spun că subiectul este unul important, dar trebuie să spunem foarte clar că multe țări, inclusiv țara mea, și în țara mea, lumea începe să fie din ce în ce mai în favoarea pedepsei cu moartea. și eu sunt împotriva pedepsei cu moartea. De aceea este important să putem reacționa în mod inteligent față de astfel de tendințe. De aceea mă bucur că ne ocupăm de acest subiect și mulțumesc domnului Sakovski pentru raportul său. Și ultima observație. Este foarte ciudat că astăzi din partea Curții de Conturi au luat cuvântul doi foști colegi eurodeputați, colega Ivanova și domnul Lene, um, foști eurodeputați care, pe vremea în care erau aici în Parlamentul European, erau foarte activi. Mă gândesc um, acum la raportul colegii Alessandra de acum un an și ceva, raport foarte interesant. E interesant că ne găsim astăzi în această situație cu colegi care acum sunt la Curtea de Conturi dar fiindcă atmosfera e așa de pozitivă, cred că trebuie să-i răspundem și domnului Cernețchi și de la comisia are cuvântul doamna Cluțăn. Van? <laughs> Dar când întreabă domnul Cernețchi? Thank you very much, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Doresc să mulțumesc mai întâi pentru toate comentariile și noi apreciem mult raportul Curții de Conturi, cooperăm cu Curtea de mult, avem, facem schimburi de observații, de informații. Mulțumesc domnului raportor, nu mai trebuie să prezint acest instrument uh, uh, foarte important pentru noi, pe care îl cunoașteți. Uniunea Europeană dorește să lupte pentru abolirea pedepsei cu moartea și abolirea torturii și proastelor tratamente. Acest lucru este clar, se știe și chiar în tratat Uh, se spune acest lucru și drepturile omului reprezintă o parte fundamentală a relațiilor noastre externe. Instrumentul este unul unic, în sensul că sprijină societatea civilă în mare parte, nu necesită consimțământul sau implicarea guvernelor. Și a, din acest punct de vedere este unic acest instrument și este unul dintre singurele instrumente uh, care au acest rol la nivel global și de aceea este excepțional. Și în general considerăm că instrumentul a fost foarte eficient, a reușit să atingă uh, multe, multe cazuri, multe regiuni și a obținut rezultate bune. Bineînțeles, lucrurile pot fi întotdeauna îmbunătățite și de aceea ținem cont de recomandările raportorului și a Curții de Conturi. Acestea sunt foarte valabile uh, și ținem cont de ele pentru a meliora situația. Mulțumim Curții de Conturi pentru raport, un raport echilibrat și documentul de lucru este unul foarte bun, se uh, spun multe lucruri foarte valabile în acesta. Notăm faptul că în principiu suntem de acord că instrumentul în general a funcționat bine, proiectele au fost bine puse în aplicare, în general, de organizațiile societății civile foarte motivate, care au experiența necesară și care au o abordare eficientă în punerea aplicarea proiectelor și au dus la rezultate durabile în general. Raportul Curții de Conturi, bineînțeles, acoperă perioada 2007-2013 și este clar că am ameliorat constant instrumentul în timp și continuăm să o facem. Doresc să um, observ faptul că uh, s-a spus că trebuie să avem investiții mai, mai uh, țintite pentru a ameliora impactul. Da, suntem de acord, trebuie să stabilim prioritățile, dar în general fondurile au fost bine alocate. Nu aceasta e problema. Și în momentul în care stabilim aceste priorități, trebuie să fie mai clar ce dorim să realizăm și o modalitate prin care o facem este că în apelurile noastre de acum Um, de a se supune propuneri, avem un titlu clar, o linie bugetară clară, de exemplu pentru pedepsa cu moartea, cu o anumită sumă și această sumă, care pentru 2015 a fost un pic de mai mult de 7 milioane, se corespunde acestei strategii generale adoptate în urma consultării cu Parlamentul pentru aceste prioritate. Și încercăm să acordăm preferință proiectelor care au loc în țări care pun problemele cele mai mari sau care sunt menționate în strategiile pe țară privind drepturile omului deja menționate. Deci încercăm să obținem și în ceea ce privește pedepsa cu moartea și în ceea ce privește um, tortura că liniile bugetare să se concentreze pe țările cele mai importante subliniate în documentele um, realizate de delegații în același timp. Pentru a răspunde la o observație, um, încercăm să ne asigurăm că instrumentul um, funcționează la nivel global, deci trebuie să reconciliem cele două elemente, prioritățile și, pe de o parte, uh, menținerea acestei abordări foarte largi la nivel geografic, pentru că acest instrument este singurul de acest tip. Suntem de acord de asemenea că e nevoie de o coordonare mai largă și mai eficientă. Aceste lucruri trebuie făcute la toate nivelurile. Pe de o parte, colaborăm foarte bine cu colegii de la Serviciul de Acțiune Externă, reprezentat astăzi aici. Uh, deci este un început foarte bun și alături de ei încercăm să ne asigurăm că țările prioritare pentru pedepsa cu moartea și pentru abolirea torturii sunt integrate constant în abordarea noastră mai largă și că folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Dialogul politic general, dialogul specific pe, în legătură cu drepturile omului, un um, canal de Uh, comunicare foarte importantă sau eforturile noastre politice sau diplomatice, instrumente pentru drepturile omului, care pot fi de asemenea incluse în acordurile comerciale și folosim bineînțeles, și posibilitățile noastre um, de presiuni la ONU în diferite organisme. Deci încercăm să obținem o convergență maximă și planul de acțiune UE privind drepturile omului, aprobat recent în Consiliu în iulie, reprezintă de asemenea un instrument foarte important pentru că reunește toate aspectele legate de drepturile omului, inclusiv pedeapsa cu moartea și proastele tratamente și Uh, asigură canalizarea acestor eforturi. Și acest lucru se aplică și în cazul abordării noastre privind drepturile omului, care înseamnă că canalizăm preocupările legate de drepturile omului în toate uh, metodele noastre de muncă, în procedurile noastre, în evaluările noastre, oferim formare în delegații pentru a ameliora abordarea noastră privind drepturile omului și mai mulți factori reușim să obținem o, sau încercăm să obținem o convergență a mai multor factori pentru a asigura această coordonare, pentru a asigura coerență și sinergii, pentru a ne maximiza impactul. În același timp, încercăm să avem o abordare de jos în sus și de aceea instrumentul este atât de apreciat în rândul societății civile Uh, deci uh, este orientat în funcție de cerere și ne bazăm pe uh, contribuția, pe experiența, pe cunoștințele organizațiilor societății civile de pe teren. Și apreciez ceea ce a spus domnul raportor și anume că drepturile omului, um, că situația drepturilor omului în multe domenii este foarte, multe zone este foarte dificilă, de aceea nu e ușor să obținem progrese pentru a ține obiective specifice, pentru că situația de pe teren uh, în urma comportamentelor unor guverne sau contextul politic se poate schimba în orice moment. De aceea avem nevoie de anumită flexibilitate și în anumite țări e mai ușor să facem progrese decât în altele, dar acest lucru nu trebuie să ne oprească de la a încerca. Deci, în general, încercăm să ne echilibrăm prioritățile legate de drepturile omului în funcție de relevanța proiectelor, a meritelor acestora și nevoia de a avea legături cu cât mai multe organizații ale societății civile. În ceea ce privește strategiile pe țară privind drepturile omului, acestea sunt disponibile în mare parte, depind, bineînțeles, de sensibilitățile politice din țara respectivă, dar dacă ele sunt disponibile, ne așteptăm din partea uh, organizațiilor uh, societății civile să fie inspirate de acestea, să asigure o convergență și de aceea atunci când pregătim societățile, uh, organizațiile societății civile pentru a uh, depune proiecte în multe țări. Delegațiile organizează sesiuni de formare pentru societatea civilă, deci înainte să prezinte proiecte ca să sub, sublinieze ce e important, uh, pe ce trebuie să se concentreze și nevoia de a stabili obiective clare. Pentru a răspunde observațiilor în legătură cu impactul din uh, raport uh, și din recomandări. Evident, trebuie să ținem cont de rezultatele pe care le putem obține, dar ținem cont încă o dată de faptul că uh, situația politică este delicată. Nu trebuie să subestimăm uh, impactul conștientizării um, creării unei dezbateri publice pentru a permite societății civile să activeze. Acest lucru nu e ușor într-o țară ca și China, unde dintr-o dată poți să ai vizibilitate și mediile sociale să se implice într-un dialog. Asistența noastră poate fi foarte concretă, poate să fie asistență juridică, asistență oferită victimelor sau celor care sunt, au fost condamnați la moarte sau se află în închisori și suferă proaste tratamente. Deci există multe modalități de a face în așa fel încât ajutorul nostru să fie orientat spre rezultate. Mm, e greu să stabilim obiective specifice, înțelegem și societatea civilă în cadrul acestei abordări bazat pe cerere trebuie să stabilească obiectivele și benchmark-urile. Noi nu putem să spunem înainte să depună cererile cum trebuie să o facă, dar uh, mai târziu putem să selectăm proiectele. În funcție de acestea, există și linii directoare pentru drepturile omului care mm, pot, din care pot să se inspire organizațiile uh, societății civile ca să știe ce dorește Uniunea Europeană, pentru ca proiectele lor să răspundă preocupărilor noastre și prioritățile no priorităților noastre. Acest proiect funcționează din ce în ce mai bine pe măsură ce delegațiile uh, se implică din ce în ce mai mult și își înțeleg mai bine rolul pentru a asigura obținerea de rezultate cât mai bune, pentru că în cazul multor dintre aceste proiecte um, se poate face o urmărire a proiectului de-a lungul uh, întregii sale perioade de viață, de un an, doi ani sau trei ani, deci uh, comisia de la sediu sau din delegații poate să monitorizeze proiectele, să le cere să, să se ajusteze dacă să, situația politică necesită asta și uneori organizațiile societății civile poate uneori sunt prea ambițioase. S-a întâmplat acest lucru în trecut și cred că încet, încet depășim această slăbiciune. E adevărat, trebuie să stabilim obiective realiste atât în ceea ce privește așteptările noastre în legătură cu rezultatele, dar și în legătură cu ce cred organizațiile societății civile că pot obține. Și uneori e mai bine ca obiectivul să fie mai puțin ambițios și apoi să se dezvolte. În general, practica este că nu, proiectul nu este continuat de aceeași organizație în aceeași zonă. Organizațiile, bineînțeles, pot să facă să depună o nouă cerere, dar, în general, nu relansăm un uh, proiect identic. Cred că un proiect identic are mai puține șanse de a reuși dacă um, și cred că e mai bine să ajutăm noi actori, alți actori, pentru a asigura un impact mai mare. În ceea ce privește ONG-urile mici, este clar că noi dorim rezultate care să poată să continue să existe și după sfârșitul finanțării noastre. Deci um, organizațiile societății civile trebuie să poată să funcționeze în continuare atât prin cofinanțare, deci dorim acest lucru prin cofinanțare, rata de cofinanțare este destul de mare și încercăm să ne asigurăm că aceste organizații pot să acopere anumite costuri de um, cu personalul din uh, fonduri obținute prin surse proprii. Astfel, pot să să-și asigure o continuitate mai solidă. Cineva a menționat uh, complexitatea procedurilor noastre. Avem uh, un nou instrument care se numește Prospect la dispoziția solicitanților, un instrument computerizat. În cadrul acestui proiect, proces, cererile au fost simplificate și, în general, societatea civilă consideră că faci, le, le face viața mai ușoară. Deci acesta este un factor care poate veni în ajutorul țărilor și organizațiilor mici. I, um, but it, in terms of the self-sustainability, în ceea ce privește durabilitatea, noi trebuie să punem accentul pe rezultate. De aceea e destul de greu să faci mai mult decât ceea ce facem deja pentru a ajuta ONG-urile din societatea civilă. Și da, s-a spus uh, în raportul Curții de Conturi uh, vrem să putem include ulterior și răspunsul nostru la recomandări. Noi întotdeauna încercăm să îmbunătățim sistemul de evaluare, ajutând uh, aceste uh, programe, aceste aplicații să fie cât mai realiste și concentrate pe rezultate. Aceste organizații, aceste ONG-uri au posibilitatea, și noi le încurajăm să facă acest lucru, să desfășoare o evaluare chiar la finalul întregului program lucru care ne prezintă o bază de lucru foarte bună în momentul în care noi facem o evaluare globală a instrumentului și a felului în care acesta funcționează. Și e clar că includem aceste rezultate într-un cadru care ne permite să verificăm și să controlăm eficiența și nivelul de uh, durabilitatea rezultatelor obținute. Sper că am, obțin, am reușit să răspund la toate întrebările ce m-au fost adresate și oricum eh, ne concentrăm pe diferitele recomandări, le putem accepta cu excepția celor pe care le-am menționat. Avem argumente, însă în orice caz e clar că situația se îmbunătățește pe parcurs. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Aș dori să dau cuvântul din nou domnului Lene de la Curtea de Conturi. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Și eu aș dori în primul rând să mulțumesc raport raportorului. Cred că s-a reușit să atingă problemele esențiale și anume chestiunea prioritizării, cea a măsurării și a limitării măsurilor uh, în funcție de um, strategia specifică pentru fiecare țară. În legătură cu ce a spus doamna Ayala, eu aș dori să elimin orice dubiu. Dumnezeu știe că noi la Curtea de Conturi nu suntem niște critici ai cheltuirii banilor în cadrul programelor. Noi credem că raportul este pe total pozitiv și uh, um, ar dori să spun că uh, sigur că proiectele acestea aduc beneficii și aș dori să mă refer la experiența mea personală din Georgia. Am uh, însoțit misiunea de audit acolo și am văzut proiecte care sunt necesare uh, practic, fără existența cărora situația ar fi mult mai proastă pe teren E valabil și în alte locuri din lume, așa cum ați spus și dumneavoastră și cum a spus și Comisia și suntem cu toții de aceeași părere. Avem 183 uh, de proiecte în 120 de state, finanțate cu 100 de milioane în șapte ani. E clar că se fărâmițează această finanțare și evident că o prioritizare ar fi, într-adevăr, o măsură foarte uh, pozitivă. În uh, ceea ce privește intermediarii, nu, nu e decizia noastră, ci uh, legiuitorii trebuie să decidă în ce fel se transmit fondurile, de la bază spre vârf sau invers. Întrebarea doamnei Dlabaiova va face obiectul unui răspuns uh, din partea colegului meu și vă și rog să îi dați cuvântul imediat după ce voi termina eu. În legătură cu ce spunea doamna Knudsen, la punctele 4 și 6, ce spunea doamna Cluță, am înțeles că Comisia nu este de acord cu recomandările noastre, noi uh, sunt, uh, suntem de acord numai în măsura în care Comisia consideră că, de fapt, recomandările s-au pus deja în aplicare de mult. Și pentru că noi considerăm că am făcut recomandările pentru că există niște deficiențe uh, și este important să putem ajuta ONG-urile pe teren uh, din, într-o perspectivă durabilă și um, cred că trebuie să fie posibile modificări în cursul proiectelor și cred că toată lumea este de acord. Cam uh, acestea au fost observațiile mele de completare. Aș dori să vă rog să-i dați cuvântul și colegului meu ca să poată să-i răspundă concret doamnei de la Baiova. Vă mulțumesc. Thank you very much. I'm uh, happy to... Mulțumesc foarte mult. Sunt gata să răspund la întrebările interesante adresate doamna Labaiova. Mai întâi, aliniatul 26, care se referă la sumele contractuale și acest uh, aliniat, într-adevăr, descrie felul în care au sporit aceste sume în timp. Deci, în momentul în care se face o propunere de către ONG-uri, e clar că e nevoie de o sumă, o sumă care să se înscrie între anumite praguri și observăm că a existat o sporire în timp din partea Comisiei și motivul pentru care au făcut acest lucru, cel puțin așa ni s-a spus, este că își doresc să fie în măsură să gestioneze numărul de contracte. Acum întrebarea este dacă acest lucru a dus la o sporire a calității. Să nu putem generaliza. Nu, a, nu neapărat dacă un proiect este mai mare, uh, înseamnă că e și mai bun. Nu putem generaliza acest lucru. Sunt și alte elemente care intră în joc. Și tocmai de aceea punem întrebarea referitor la gestiunea din partea comisiei, dacă ar trebui favorizate, eu știu, niște sume mai mari sau dacă nu cumva ar trebui să ne concentrăm mai degrabă pe potențialul proiectului respectiv. O a doua întrebare, ce face Comisia pentru a promova durabilitatea? Eu cred că trebuie să facem o distinție între durabilitatea activităților și durabilitatea organizațiilor ce le desfășoară. În ceea ce privește activitățile și durabilitatea acestora, există prin procesul de selectare anumite garanții și putem spune că activitatea a fost destul de bună până în prezent. Acum, în ceea ce privește durabilitatea ONG-urilor, Comisia aici nu face prea multe. Am văzut, au existat câteva exemple despre proiecte de succes care au inclus și activități care generează în materie de finanțare suplimentară pentru aceste ONG-uri. Am mers bine în aceste proiecte și tocmai de aceea am recomandat, curtea recomandă ca în proiectul de selecție a proiectelor, în, program, în procesul de selecție a proiectelor, să se țină seama și de acest aspect, în așa fel încât acestea să fie mai bine promovate. O întrebare de asemenea referitoare la aliniatul 54, care într-adevăr ajunge la concluzia că sumele cheltuite per total sunt în parte afectate și că sistemul de măsurare a performanței nu e neapărat foarte performant și de altfel e și una dintre recomandările pe care noi le-am formulat în această privință. Cu toate acestea, plecând de la obiectivele proiectului, eu cred că se poate face totuși o evaluare. Și am observat că au existat diferite concluzii în funcție de tipul și natura fiecărui proiect. Uh, depinde dacă proiectul se concentrează direct pe beneficiarii finali. Am observat că de multe ori acesta e unul de succes cu totuși un obiectiv destul de limitat, limitat în timp, limitat geografic, dar există și proiecte care sunt mai mari, care au mai degrabă niște proiecte mai de natură mai politică și impactul e mai puțin concret. Acum, în ceea ce privește ambițiile, da, e adevărat că de multe ori ni s-a părut că aceste proiecte sunt supraambițioase. De ce fac acest lucru? Uh, propun uh, niște proiecte foarte interesante tocmai pentru a fi selectați sau cum anume putem să preîntâmpinăm o astfel de situație în așa fel încât să cerem celor care realizează proiectul să definească în mod clar de performanța la care se așteaptă. E adevărat că în acest domeniu specific e foarte greu să măsori lucrurile, însă există întotdeauna posibilitatea să ai o definire clară a activităților ce vor fi desfășurate și ulterior ONG-urile să poată fi trase la răspundere pentru desfășurarea lor. Apoi, situația din Georgia. Da, într-adevăr, nouă ni s-a părut a fi un exemplu tipic bun de coordonare uh, corectă între activitățile desfășurate de comisie acolo și e clar că obiectivele pentru proiectele EIDDO corespund cu dialogul politic și cu uh, prioritățile din Uh, Georgia și din asta este din discuțiile dintre comisie și autoritățile locale, ideea fiind să susținem acele proiecte care intervin în sfera judiciară. Spre exemplu, sprijin pentru astfel de proiecte specifice și acest tip de abordare coerentă nu a apărut în Congo sau în uh, Africa de Africa de Sud. Mulțumesc. Mulțumesc. Și acum raportorul în încheiere. Vážení kolegové, vážená paní předsedající. Uh... Mulțumesc, doamna președinte. nu știu dumneavoastră, dar eu pot să spun că de câte ori discut acest subiect, sunt mândru că sunt european. Când mă uit la cât de multe Uniunea Europeană face în acest domeniu al drepturilor omului, cât de multe reușim să realizăm pentru niște sume relativ mici. Când văd aceste lucruri, sunt atât de bucuros că avem Uniunea Europeană care militează pentru respectarea drepturilor omului peste tot în lume și care luptă împotriva torturii și împotriva pedepsei cu moartea. Și vreau să mulțumesc doamnei Ayala Sender, domnului Cerneschi, doamnei Glabaiova, cu siguranță cu toții ați avut observații foarte pertinente și vreau să mulțumesc de asemenea și comisiei care a fost foarte bine pregătită pentru această dezbatere și vreau să mulțumesc și curții de conturi. Uh, ne-ați dat niște răspunsuri foarte țintite și foarte bune și uh, uh, le voi utiliza în raportul meu. Acum, mulțumesc, domnule Elene. Ceea ce putem spune astăzi, eu aș face un rezumat așa pe trei puncte. Ceea ce trebuie să îmbunătățim, și cred că aici există un consens general, uh, trebuie să îmbunătățim felul în care sunt selectate proiectele și să nu cumva să ajungem la o situație în care doar ONG-urile mari primesc fonduri. Trebuie să punem accentul și pe acele campanii poate mai mici, uh, ONG-uri mai mici, uh, care să fie și ele în măsură să aibă acces la fonduri. În al doilea rând, eficiența. E greu să măsori eficiența proiectelor în domeniul drepturilor omului. Sunt de acord cu asta, însă avem nevoie totuși de fixarea unor obiective, unor ținte și trebuie să vedem cum le putem și verifica dacă s-au îndeplinit. Și întregul domeniu pune problema durabilității. Uh, da, poți să fii măsură să lansezi proiecte, însă ceea ce a lipsit până în prezent e să și obținem un impact clar, notabil, mai ales în țările în care există regimuri dictatoriale. De aceea, mă bucur foarte mult de faptul că ne putem gândi la proiecte pe termen foarte lung. Dacă am putea să uh, ne gândim la perioade, eu știu, proiecte pe 10-15 ani, în așa fel încât să creăm condițiile necesare ca ele să fie într-adevăr încununate de succes și să continue și după finanțarea europeană. Vă mulțumesc tuturor și vă urez o după amiază plăcută! Ja, wir bleiben in dieser Sache sicher. Cu siguranță are legătură cu acest subiect. Vom discuta la Comisia de Control Bugetar un subiect privind asistența bugetară în domeniul drepturilor omului. Sunt uh, foarte multe programe în acest domeniu și e important să urmărim acest subiect în toate fondurile uh, Cred că colegii de la Comisia DROA au fost deja invitați să participe la prezentarea acestui studiu și vreau să insist pentru că e important ca întregul Parlament să fie informat cu privire la aceste rezultate. Mulțumesc mult! Este prima dată, cred eu, cel puțin de când sunt eu aici, când Parlamentul se ocupă de acest program și mi se pare un lucru foarte bun. Aici se încheie ordinea de zi pentru dimineața aceasta. Ne revedem după amiază la ora 3, la ora 15. Avem o audiere cu domnul comisar Minița și cu domnul comisar Han. Mulțumesc mult, sesiunea se suspendă. Thank <laughs> you.